Și pentru a începe conferința noastră, aș vrea să dau cuvântul în primul rând domnului președinte al Parlamentului European, domnul Pöttering. Dânsul ne face onoarea de a fi prezent în fiecare an aici la conferința noastră. Mulțumesc, doamnă președintă, dragă doamnă Zabrosca, doamnă vicepreședintă Comisiei, doamnă Wallström, domnule comisar, Spidla, dragi colegi. Dragi colegi din Parlamentele Naționale și de la Parlamentul European, dragi invitați, doamnelor și domnilor. Aș vrea să salut în special doamnele prezente aici la această uh, sărbătorire a Zilei Internaționale a Femeilor, și aș vrea să vă spun bun venit aici la sala de plenare a Parlamentului. Este o adevărată plăcere să mă aflu aici cu dumneavoastră alături de Comisia pentru Egalitatea de Gen, astfel încât împreună să sărbătorim această zi internațională a femeii și să analizăm rolul femeilor în alegerile europene. Vreau să mulțumesc celor care au avut această inițiativă, mulțumesc, Vreau să mulțumesc în special doamnei președinte, doamna Zabrovska, care și-a luat un angajament clar în acest sens. Ne aflăm la câteva luni de alegerile la Parlamentul European și cred că mai avem uh, un pic peste 90 de zile până la aceste alegeri, când 360 de milioane de cetățeni europeni din 27 de state vor alege reprezentanții lor la Parlamentul European pentru următorii cinci ani. Ziua de astăzi este o zi foarte potrivită pentru a vorbi deci despre rolul femeii în politică, pentru a reflecta și pentru a dezbate pe această temă. Și am senzația că tocmai a ajuns un grup cu un autobuz sau cu un avion și iată, Europa ni se alătură nouă. Participarea femeilor în politică la Parlamentul European și la diverse niveluri europene constituie un element important pentru evoluția societății și a democrației noastre. Încă de la început, Uniunea Europeană dorea să garanteze rolul femeii în societate. Uniunea dorea ca femeile să participe în domeniul muncii, al politicii și al societății civile. Uniunea Europeană a arătat cât de importantă este egalitatea de gen la nivel european și și-a luat angajament în acest sens. Principiul egalității de gen, chiar dacă domeniul de aplicare al acestuia era destul de limitat, figura deja în tratatul de la Roma. După aceea, această aplicare a lui a fost extinsă până la egalitatea de tratament și așa mai departe. Și Parlamentul European a avut un rol deosebit pentru a obține această extindere. Iar în tratatul de la Lisabona acest principiu al egalității este consacrat. tratatul de la Lisabona și principiile de acolo, care reprezintă miezul Uniunii Europene, sperăm să intre în vigoare cât mai curând, astfel încât să garanteze participarea femeilor în domeniul politicii. În urmă cu 30, 30 de ani, Simon Veil fusese aleasă în calitate de președinte a Parlamentului European. Era prima femeie care avea acest rol și în acel moment aveam privilegiul de a fi prezent. Bineînțeles că am votat pentru Simon Veil și în acel moment a existat o președintă care uh, a deschis reuniunea, era vorba de Luis Weiss, care a uh, început această reuniune din 1979. Pentru mine era un moment deosebit și era o adevărată onoare pentru mine să deschidem acea ședință la Strasburg a, uh, pentru prima oară. De altfel, hemiciclul, a uh, o clădire întreagă de la Strasburg îi poartă numele lui Valls. Weiss. Și în acea perioadă a trebuit să părăsim acel loc pentru că lucrurile nu mergeau atât de bine la Parlamentul European. Acum, bineînțeles, lucrurile s-au schimbat. Însă, Louis Weiss a, a reușit să se opună acestor reguli de a, reguli de rulaj și nu a acceptat poziția partidului. În 1979 și acum vorbesc din nou despre Simon Veil, care era prima președinte a Parlamentului, exista un alt parlament național, și anume austriac, care alesese o președintă a parlamentului său. În 1927 se întâmplă acest lucru. În ziua de astăzi există două femei care ocupă aceste posturi. Eu aș fi dorit ca această cifră să fie mult mai ridicată, pentru că e vorba de femei care au un rol deosebit în politică și în economie. Parlamentul European a subliniat întotdeauna importanța participării femeii la nivel politic și economic. Noi considerăm că participarea femeii la nivel local, național și european nu este suficientă la ora actuală. Parlamentul European a subliniat în rezoluțiile sale că trebuie să țină cont de experiența femeilor pentru a obține o nouă orientare a priorităților noastre, pentru a avea o nouă atitudine asupra educației politice. În același timp, Parlamentul European a subliniat că participarea insuficientă a femeii la organele de decizie reprezintă un obstacol pentru dezvoltarea democratică a Uniunii. Eu cred că țările noastre ar trebui să găsească noi mijloace pentru a asigura participarea femeii la luarea de decizii și în politică la nivel național, european și internațional, pentru ca aceasta să fie susținută. În acest context, Parlamentul European a subliniat de mai multe ori rolul important al partidelor politice și le-a cerut să elimine toate obstacolele care stau în calea participării femeii și de asemenea să susțină strategiile potrivite pentru a putea ajunge la o mai bună proporție și un echilibru între reprezentarea femeii și a bărbaților. În septembrie 2008, Parlamentul European a adoptat un raport asupra egalității de gen, prin care se cere statelor membre și Comisiei să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți situația femeii la nivelul lor de decizii, atât în ceea ce privește nivelul local, regional, național și european. Doamnelor și domnilor, încă de la înființarea comunității europene, procentul deputatelor a crescut de la 6% în 1952 în cadrul CECA la 16% în 1979 când au avut loc primele alegeri și ajungând la 31% la ora actuală. La nivelul de decizie a Parlamentului European, femeile sunt reprezentate într-un procent de 30% sau chiar mai mult, iar trei din cele șapte grupuri parlamentare au o președintă sau o vicepreședintă. Parlamentul European are cinci femei între cei 14 vicepreședinți, două, uh, doi chestori, printre care doamna Lulin, care este prezent aici, și doi reprezentanți la nivelul delegațiilor. De asemenea, avem șase președinte de comisii sau subcomisii parlamentare. Și nu e vorba aici de comisiile parlamentare mai puțin importante, pentru că pe lângă Comisia pentru Drepturile Femeii avem și Comisia pentru Economie, pentru Industrie și Energie, Comisia de Piață Internă și Protecția Consumatorilor. La toate acestea președinta, există o președintă. Dar trebuie să vedem și dincolo de importanța cifrelor, să recunoaștem rolul deosebit al femeilor la nivel politic și aceasta în niște domenii în care înainte uh, erau mai puțin reprezentate decât bărbații. Și la alegeri trebuie să ținem cont de faptul că femeile sunt mai puțin prezente decât bărbații încă de la primele alegeri din 1979. Și chiar dacă în anul 2004 această proporție uh, s-a mai echilibrat, totuși există acest decalaj, iar noi, oamenii politici, trebuie să fim atenți la această chestiune și să dăm răspunsuri adecvate femeilor. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, acum, în încheiere, vreau să vă spun că în urmă cu 100 de ani, la New York, 15.000 de femei au manifestat pentru a-și face recunoscute drepturile. Și de atunci până acum, s-a promovat egalitatea de gen și s-au atins foarte multe obiective la nivel social. Însă mai sunt multe de făcut pentru ca egalitatea de gen să fie într-adevăr o dimensiune transversală a tuturor domeniilor politice europene, așa cum se arată în tratatele europene. Conferința de astăzi ne oferă o nouă oportunitate nouă deputaților europeni și naționali femei și bărbați pentru a face un schimb de experiență în legătură cu rolul femeii în politică, atât în calitate de alegător, cât și în calitate de reprezentant ales de cetățeni. Este o adevărată plăcere pentru mine să inaugurez această conferință și vă doresc tuturor numai reușită și să aveți o dezbatere fructoasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh, vážený pán predseda, eh, milý Hans Gert, úprimná vďaka. Úprimná vďaka za... Vă mulțumesc, domnule Hans Gert Pötering. Vă mulțumesc pentru că ați venit la această conferință. Vă mulțumesc și pentru ideile și prezența dumneavoastră astăzi aici. Prin faptul că ați venit, arătați uh, cât de multă importanță acordați acestei uh, conferințe. Vă mulțumesc pentru mesajul pe care l-ați transmis participanților Vă mulțumesc pentru acest mesaj care se referă la deputați naționali sau, um, sau europeni, se referă la cei care reprezintă ONG-urile, vizitatorii care au fost invitați de către Comisia noastră parlamentară. Cred că este important ca președintele Parlamentului European să transmită un astfel de mesaj. Femeile sunt deosebit de importante în viața politică și președintele Parlamentului European îi invită pe toți cetățenii europeni să participe la următoarele alegeri europene, mai ales pe femei. Domnul Pöttering depune eforturi pentru ca egalitatea între sexe să fie recunoscută. Este un aspect deosebit de important la Parlamentul European, unde este absolut crucial ca femeile să își îndeplinească pe deplin rolul. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Pötering, pentru vizita dumneavoastră astăzi aici și pentru alocuțiunea dumneavoastră. Permiteți-mi acum să urez bun venit uh, tuturor participanților în numele Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Comisia noastră este de părere că această zi internațională a femeii este deosebit de importantă și în fiecare an organizăm o astfel de conferință pe marginea unei teme. Anul acesta fiind an electoral, tema conferinței noastre va fi alegerile europene. Îi mulțumesc încă o dată președintelui uh, Parlamentului European, care an de an participă la conferința noastră, să le mulțumesc și celorlalte personalități politice care vin uh, adesea, doamna Wallström, domnul Spidla, domnul comisar Spidla. Foarte multe personalități politice sunt prezente aici, însă avem printre noi și personalități internaționale – cum ar fi uh, reprezentanții ai uh, ONG-urilor din Palestina, din Israel, membri ai guvernului turc, persoane care vor uh, interveni pe măsură ce vom aborda diferitele teme înscrise pe ordinea de zi. Cred că această conferință va fi foarte interesantă, ne va permite să avem un schimb de opinii, un schimb de experiență. Acesta este și scopul unei astfel de manifestări și toate acestea în lumina alegerilor europene care se apropie. Avem acum, avem printre noi și un reprezentant al Cehiei, țară care asigură președinția Uniunii Europene, nu a ajuns deocamdată aici. După cum spuneam, din partea Comisiei Europene avem pe doamna Wallström, care se ocupă de relațiile interinstituționale. Îl avem de asemenea printre noi pe domnul comisar Vladimir Spidla, care se ocupă de ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitatea de șanse. Dumnealui este principalul uh, interlocutor al comisiei uh, noastre pentru drepturile femeilor. Avem un schimb de experiență și de opinii cu colegii noștri din structurile europene și de aceea îi uh, urez bun venit acum încă o dată doamnei Margot Wallström, Ar vrea să îi urez bun venit și decanei de vârstă a Parlamentului European, care va lua de asemenea cuvântul, doamna Luling, care este la Parlamentul European din 1965. Avem de asemenea și pe cineva din partea rețelei um, informale a deputaților, rețea importantă pentru uh, care se ocupă de buna desfășurare a relațiilor interinstituționale. De asemenea, vom prezenta un studiu despre sistemele de cote electorale, sisteme care se aplică în diferitele state membre. O avem de asemenea pe doamna Drude Dalerup de la Universitatea din Stockholm, care ne va vorbi despre acest studiu. De asemenea, sper ca toată lumea să se implice în, în dezbatere. Așteptăm cu nerăbdare contribuțiile celor care vin din partea parlamentelor naționale și nu numai. Vă urez bun venit încă o dată și îi voi da cuvântul acum vice doamnei Malgrot Wallström, vicepreședinta Comisiei Europene. Aveți cuvântul. President, and um, I'm of course very Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este adevărată onoare să mă aflu astăzi aici pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii. Așa cum spunea domnul Petering, este un an special și pentru democrația europeană, deoarece în iunie vom avea alegerile europene. În Uniunea Europeană, 52% din populație este alcătuită din femei. Cred că pentru mine, ca și pentru mulți dintre dumneavoastră, trebuie să ne asigurăm că femeile sunt reprezentate în mod egal prin deciziile și discuțiile care sunt luate care au loc. Deci asta este într-adevăr o chestiune de democrație. Vreau să mă ocup pe scurt de trei chestiuni principale. În primul rând, ce înseamnă să fii femeie în Europa astăzi? ce este Europa și ce fac instituțiile europene pentru femei și ce pot să facă femeile pentru ele însele și pentru Europa. Prin câteva exemple voi încerca să ilustrez ce înseamnă să fii astăzi o femeie în Europa. Vom uh, începe cu Dineta, 22 de ani, studentă la matematică la Universitatea din Riga. Dilema ei majoră este dacă să accepte sau nu un um, post oferit de o companie IT sau să-și termine masteratul la Paris. Ineta are noroc însă cu toate acestea, nu se poate aștepta să câștige la fel de mult ca și prietenul ei. Femeile astăzi în Europa sunt plătite în medie cam cu 16% uh, mai puțin decât barba bărbații pentru același post. În Estonia um, această discrepanță este cam de 25%. Discrepanța în salariu între bărbați și, uh, și femei se închide atât de încet încât va mai dura 100 de ani până când toată lumea va primi același salariu pentru aceeași treabă făcută. Astfel, cu toate că acest drept plată egală la lucru egal este uh, consfințit de tratatul european. În 2006, uh, Ilona, o studentă, o, um, o lucrătoare, o muncitoare, de 26 de ani a solicitat un post la o întreprindere mică. Spre regretul ei, s-a spus că nu este eligibilă pentru că numai bărbații erau angajați pe postul respectiv. În schimb, i s-a oferit o, uh, o activitate de curățenie pentru care ar fi primit mai, mai puțin bani. Autoritățile maghiare au totuși au uh, oferit, i-au um, au realizat, i-au dat un verdict pozitiv, ea a, compania a primit o amendă, ea nu a primit compensație, despăgubire, dar totuși când compania um, uh, a deschis un nou, un nou loc de muncă, ea a primit, ea a primit uh, post mai bine plătit, postul pe care îl ceruse anterior. Un alt um, un alt uh, caz, cazul lui uh, Louise, um, care lucrează acasă ca și consultant independent. Sunt, uh, sunt milioane de oameni în situația lui Luiz, în Luizei, peste tot în lume și v-ați gândi că societățile europene recompensează um, Um, nașterea și sarcina, dar majoritatea societăților, um, multe din societățile noastre, nu le recompensează și uh, multe societăți europene nu au făcut uh, multe lucruri pentru femei și pentru mame până când n-au apărut obligații um, din partea societății. Sarcina reprezintă în continuare un dezavantaj pentru multe femei care încearcă, care doresc să-și valorifice aptitudinile pe piața forței de muncă. Atunci când uh, va veni momentul uh, pensionării pentru Ilona și Ineta și Luiz, ei, ele vor avea pensii mai mici decât bărbații și una din trei femei uh, suferă de o uh, de hărțuire într-o relație cu un bărbat în Europa. Ca să o parafrazez pe Simon de, de Beauvoir, asta este în continuare o lume a bărbaților. A doua chestiune, a doua întrebare. Ce fac politicienii europeni în legătură și decidenții în legătură cu, aceste, cu acest subiect? Eu cred uh, că Europa face mult pentru femei. Discriminarea după gen este interzisă în Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului și Uh, alegerile pentru femei au fost extinse, viața femeilor s-a îmbunătățit. Femeile, fetele acum reprezintă 59 uh, din absolvenții de facultate din Europa. Comisia a făcut ca dreptul la maternitate să fie să devină obligatoriu. Partenerii sociali sunt convinsă că Vladimir va vorbi mai mult despre acest subiect, deci partenerii sociali se gândesc să îmbunătățească par, uh, directiva cu privire la uh, drepturile parentare. Noul Institut European pentru Egalitatea de Gen va contribui și el la diseminarea informațiilor de gen, crescând conștiința publică pe această temă. Programul european DAFNE ajută ONG-urilor să combată orice formă de violență, inclusiv violența domestică, protejând în acest fel victimele. Așadar, Uniunea Europeană are o legislație foarte bună, programe la fel de bune, însă este acest lucru suficient? Sau ar trebui să fie îmbunătățit și extins? Putem spune cu adevărat că părerile femeilor sunt considerate? 100%. Așadar, trec acum la a treia chestiune și întrebare. Ce pot să facă femeile pentru ele însele și pentru Europa? Femeile în Europa decenii au luptat pentru a putea participa la alegeri, pentru a avea aceste drepturi, dar trebuie să ne străduim și mai mult. Prima țară în care a fost câștigat acest drept acum un uh, secol a fost Finlanda și care oferă acest drept uh, tuturor femeilor. Bătălia, bătălia a durat mai mult în alte țări și progrese semnificative au fost făcute din trecut încoace și am parcurs un drum foarte lung. Însă, cu toate acestea, astăzi, în guvernele și parlamentele celor 27 de state membre europene, mai puțin de un sfert din uh, deputați și miniștri sunt femei ce se întâmplă cu femeile din instituțiile europene. Anul acesta se servează a 30 a 30 -a, mm, sărbătorire a primelor alegeri în Parlamentul European și totuși astăzi doar o treime din parlamentari sunt femei. În trecut n-a existat niciun, n-a existat încă o președintă a Comisiei Europene. Totuși, suntem 10 uh, din 27. Putem vorbi despre o democrație reprezentativă în Europa atunci când jumătate din populație este grav subreprezentantă. Nu um, argumentez aici în favoarea unei noțiuni romantice, cum că femeile sunt oameni mai buni sau decidenți mai buni, dar dacă femeile nu sunt reprezentate în mod egal la nivel de stabilirea politicilor, atunci agenda politică va fi uh, stabilită de bărbați și ele vor pierde din, uh, se va pierde din ideile și cunoștințele pe care le au femeile. Problemele cu care se confruntă Ineta, Ilona sau Luiz vor fi abordate cu mai multă energie, cu mai mult angajament și cu mai mult și mai repede, dacă ar fi număr, uh, un număr egal de bărbați și femei la um, mesele de discuții și de politică în Europa. Ă, partidele politice europene trebuie să-și crească numărul de candidate pentru alegeri și aș vrea în mod ideal să văd un număr egal de bărbați și femei în fiecare țară, în fiecare partid politic. E adevărat că situația diferă de la țară la țară din punct de vedere cultural și juridic, dar chiar dacă legislația nu asigură um, Uh, nu se bazează pe un principiu de cote, presiuni, uh, presiunile aplicate partidelor politice poate să dea rezultate. Nu există o lipsă sau o criză de um, candidate bune, dar uh, istoria spune că bărbații tind să, aleg, să aleagă bărbați. Trebuie să le încurajăm pe femei să voteze și să uh, crească uh, echilibrul de gen în Parlamentul European și acest lucru fac într-adevăr multe femei în campaniile uh, cum este campania sprijinită de uh, Simon Veil și multe din colegele mele uh, comisar care au semnat și s-au alăturat acestei campanii importante. Așadar, uh, doamnelor cetățene ale Europei și colege, nu depinde de, numai de instituțiile europene să crească conștientizarea vis-a-vis -vis de alegeri și să facă campanii să susțină egalitatea de gen. Trebuie ca, și pentru că vedem aici astăzi mulți reprezentanți ai parlamentelor naționale. Depinde de aceste persoane să încurajeze cetățenii europeni să-și folosească votul și să susțină egalitatea de gen în Parlament, la viitoarea comisie dacă, așa cum sperăm, noul tratat va fi ratificat. Fiecare dintre noi poate conta, poate face o diferență și poate explica de ce chestiunile europene sunt la fel de importante pentru bărbați și pentru femei și vocile femeilor trebuie să conteze și ele în Europa. Astăzi Comisia lansează o dezbatere interactivă cu privire la femei și alegeri pe website-ul uh, noi, nostru. Această campanie, uh, această dezbatere va dura până pe 25 martie. Sper că, sperăm că această dezbatere să ajungă pe stradă, pe străzile Europei Doamnelor și domnilor, astăzi ne concentrăm pe Europa, dar drepturile femeilor reprezintă ceva foarte important peste tot în lume. Pe 7 și martie voi lua parte, voi participa și la colocviul internațional cu privire la responsabilitatea femeilor organizat la Morovia de președintele Liberiei și președintele uh, Finlandei, Italia Haninan. Uh, vreau să uh, o citez pe Ellie Johnson care spune jumătate din, femei, din uh, oameni sunt femei. Cu toate acestea, vocile femeilor, voința femeilor, prioritățile, interesele și nevoile femeilor nu s-au făcut auzite până acum și nu au determinat până acum cine guvernează și, și nici în ce scop se guvernează pentru că femeile sunt cele mai puțin puternice dintre cetățeni cu cele mai puține resurse pe care să consolideze, să clădească o putere politică de care este nevoie ca să-și amplifice vocea timpul, uh, acum este momentul acțiunii. Haideți să facem din aceste alegeri o oportunitate extraordinară de a sprijini vocile femeilor și a le face mai bine auzite în Europa. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc mult, doamnă vicepreședinte. Acum uh, îi voi da cuvântul uh, domnului comisar Vladimir Spidla. Dumnealui se ocupă de ocuparea forței de muncă, de afacerile sociale și de calitatea de șanse. Aveți cuvântul, domnule Spidla. Vă mulțumesc. E adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la acest uh, eveniment. Aș dori să vă spun cât de onorat mă simt să particip la această conferință și cât de onorat mă simt să pot discuta cu dumneavoastră, deputate din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Datorită acestui dialog, colaborarea între statele membre și Uniunea Europeană va putea deveni mai eficientă. Egalitatea între bărbați și femei este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Societățile noastre dezvoltate s-au clădit, practic, pe, această, pe acest principiu pe principiul egalității dintre toți uh, cetățenii. Este o valoare în sine, nu este o valoare care constituie doar un instrument. E o valoare care este avantajoasă din toate punctele de vedere. Egalitatea între bărbați și femei. Și deși această egalitate nu există, nu, nu există, noi ne vom lupta pentru ca această valoare să se impună, deoarece este valoarea să are o importanță nu numai etică, cât și socială. Și nu trebuie să uităm că pentru a reuși avem nevoie de sprijinul guvernelor naționale și de sprijinul deputaților din statele membre. Pot să vă spun că în acest domeniu s-au făcut progrese și noi ne-am luat angajamentul pentru ca toate politicile Uniunii Europene să includă și această chestiune a reprezentării bărbaților și femeilor, o reprezentare egală, cât mai egală. Includerea acestei dimensiuni a egalității între sexe este o activitate principală la nivel comunitar. Și în ziua de astăzi nimeni nu poate nega faptul că reprezentarea femeilor este mult mai echilibrată acum decât în trecut. Și pot să vă dau și exemple. În ultimii ani, rata de ocupare a femeilor a crescut, în 2008 a depășit 58% și ajungem astfel la obiectivul de 60% din strategia europeană de ocupare. Această problematică, bineînțeles, va trebui să fie monitorizată, deoarece criza economică actuală ar putea înrăutăți situația. Prin politicile europene vom încerca să facem tot posibilul pentru ca femeile să poată fi reprezentate așa cum trebuie și pentru ca astfel să putem să facem față crizei. Nivelul de instrucție al femeilor de educație este superior acum față de trecut. 60% dintre absolvenții Uniunii Europene sunt femei. Prin urmare, putem spune că am realizat progrese, însă există domenii în care femeile sunt în continuare dezavantajate față de bărbați. În primul rând, nivelul de plată, de salarii. Diferența de plată este în jur de 15% și de aceea, în martie, am lansat o nouă campanie europeană pentru a sensibiliza populația legătură cu această problemă și contez pe colaborarea dumneavoastră pentru a putea face progrese în acest domeniu. Un alt domeniu, accesul femeilor la posturile de conducere, la posturile de responsabilitate. Este și tema conferinței de astăzi, de altfel. Nu trebuie să vă reamintesc că faptul că prezența femeilor în parlamentele naționale este de sub 24%. În guverne, nici în guverne situația nu este mai strălucită. În Parlamentul European, reprezentarea femeilor este de 31%, puțin superioară după alegerile din 1999. Acum, alegerile de acest an vor fi un prilej pentru a soluționa această problemă. Și sper că nu vom rata această ocazie deosebită. Mă voi referi acum la sectorul privat. Participarea femeilor la uh, consiliile de administrație în marile firme europene este doar de 11%. După părerea mea, asta se datorează unei proaste gestionări a potențialului pe care l-au femeile, a inteligenței lor. Într-adevăr, rezultatele obținute în acest uh, domeniu sunt uh, limitate. Însă avem și exemplul Norvegiei, o țară în care peste 40% dintre femei, dintre, unde femeile sunt reprezentate într-o proporție de peste 40% în consiliile de administrație din marile întreprinderi. Dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în Norvegia, ne putem da seama că situația se poate schimba foarte rapid prin dispoziții juridice care să încurajeze egalitatea între bărbați și femei. Aș vrea să vă reamintesc acum câteva măsuri uh, întreprinse recent în cadrul planului nostru pentru atingerea obiectivului de egalitate de șanse. Comisia are la dispoziție un nou raport al experților în care se analizează situația femeilor în domeniul politic și în alte domenii. În acest raport se arată că în ceea ce privește posturile cheie în politică, femeile sunt subreprezentate, iar partidele politice ar trebui să facă foarte multe pentru ca această situație să se schimbe. Pentru ca modul în care puterea este distribuită între bărbați și femei să se schimbe și asta e valabil și pentru sectorul privat. Eu unul sunt uh, convins că trebuie să facem tot posibilul pentru a ajunge la o adevărată egalitate. Și participarea egală a bărbaților și femeilor reprezintă un element principal prin care economia noastră va avea de câștigat. Studiile ne arată întotdeauna că există un raport pozitiv între participarea femeilor la gestionarea unei întreprinderi și reușită aceste întreprinderi. Și deoarece situația femeilor uh, care se află pe pozițiile de conducere este nemulțumitoare, anul trecut am înființat o nouă rețea europeană care pune la oaltă rețelele europene active în acest domeniu. Care este obiectivul? Să sporim conștientizarea opiniei publice europene. Anul 2009 nu este important doar uh, din cauza faptului că vom avea alegeri uh, europene. Vom avea alegeri la Parlamentul European, o nouă comisie europeană va fi numită, vor fi ocupate noi posturi importante. Iar statele membre, prin nominalizările făcute, vor avea prilejul de a numi femei pentru aceste posturi. Am spus că numărul de femei uh, candidate este suficient, însă sistemul nostru nu le oferă acestor uh, femei uh, prilejul și calea de a-și îndeplini ambițiile. Rolul parlamentelor naționale este deosebit de important și e important ca pe listele de candidați să se regăsească suficiente femei. Însă nu e de ajuns. E important ca aceste femei să aibă posturi de responsabilitate ulterior. Și e important ca parlamentele naționale să-și controleze propriul sistem electoral, care ar putea să pună obstacole femeilor. Uh, E nevoie de prevederi, de dispoziții politice necesare care să combată această subreprezentare a femeilor în viața politică. Însă, pe listele partidelor politice e important să apară cât mai multe, mai multe femei uh, decât în trecut. Domnilor și domnilor, aș vrea să vă confirm încă o dată angajamentul Comisiei și angajamentul meu personal pentru promovarea egalității de șanse. Vom continua pe acest drum, așa cum se prevede și în planul nostru pentru atingerea acestui obiectiv al egalității de șanse. Eu sper că nu vom rata această ocazie unică din 2009, când vom putea îmbunătăți situația și echilibrul reprezentării bărbaților și femeilor în posturile de conducere. Un rol important în acest sens îl vor putea avea parlamentele naționale și cele europene și sper că împreună vom face tot posibilul și vom continua pe această cale. Vă mulțumesc! Ďakujem minister. Eh, mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Și acum vreau să-l salut aici pe reprezentantul președinției cehe, ministru pentru drepturile omului și minorități, domnul Mihail Kocap. și am să-i dau cuvântul, vă rog, domnule ministru. <clears throat> Takže, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, da... Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Vă rog să-mi permiteți să fac referință pe scurt la tema de astăzi, o temă de actualitate, în special ținând cont de faptul că ne aflăm în apropierea alegerilor. S-ar putea să repet uh, deja niște idei care au fost prezentate de domnul comisar. Dar vă rog să țineți cont de faptul că fiecare dintre noi și-a pregătit discursul separat. Deci, dacă mă repet, atunci e întâmplarea Uh, și e voia norocului. Principala idee era la început aceea de a obține dreptul de vot pentru femei și n-a fost ușor, a fost un drum foarte greu pentru ca femeile să cucerească acest drept. Acum vorbim despre dreptul de a fi ales sau aleasă de către uh, alegători și ținând cont de uh, prevederile legale la ora actuală, vedem că, de fapt, bărbații sunt cei care au prioritate, cei care dețin toate deciziile politice și toate prioritățile au o anumită nuanță masculină. Și aceasta împiedică ca femeile să ajungă la acele niveluri de luare de decizii. O problemă foarte mare este reprezentată de prejudecăți. Pentru că aceste prejudecăți și idei preconcepute ne arată că femeia ar trebui să stea acasă, să gătească și să aibă grijă de copii, în timp ce bărbații sunt cei care trebuie să câștige banul casei pentru ca familia să trăiască bine. Există și bariere instituționale, cum ar fi, de exemplu, dreptul de a putea fi ales și dreptul de a alege candidați uh, în funcție de criteriile aplicate de partidele politice. Alegerile se realizează în mod normal în funcție de liste și de aceea alegerea este limitată încă de la început. Iată de ce sistemul de alegere a candidaților este cel care trebuie modificat pentru a putea crește proporția femeilor reprezentate. Peste jumătate din europeni sunt, de fapt, cetățene europene. Și am văzut că femeile nu sunt ajuns reprezentate la nivelul guvernelor. Domnul Spit a vorbit de acest lucru. 31% mm, la comisie sunt femei, 36% dintre comisari sunt femei iar la a, parlamentele naționale 24% dintre deputați sunt deputate în a, UE. Deci nu există o egalitate de gen totală și femeile nu se pot bucura pe deplin de drepturile lor civile. Statele membre și-au luat angajamente de nenumărate ori pentru a susține egalitatea de gen și au luat măsuri, au uh, implementat inițiative, platforma de la Beijing, Convenția pentru eliminarea oricărei uh, violențe împotriva femeilor și așa mai departe. Femeile participă la viața politică la nivelul municipiilor, a vieții politice regionale și aceasta în ciuda uh, prejudecăților care există. Există dovezi în acest sens. Iată de ce femeile și-au îmbunătățit uh, puțin câte puțin reprezentarea lor și la nivel național, de exemplu, în cadrul parlamentelor naționale. De aceea este atât de important să intervenim atunci când se elaborează listele electorale pentru a ajunge la o egalitate de plină între bărbați și femei. Pentru că dacă listele sunt bine făcute, cu criterii bine gândite, atunci se elimină o parte din obstacolele care stau în calea reprezentării femeilor în viața politică. Și ar trebui pentru aceasta să analizăm lucrurile dintr-un punct de vedere nou, cu o atitudine nouă, femeile ar trebui să participe în viața socială și politică. Partidele politice sunt cele care elaborează listele și cele care decid cine se poate prezenta drept candidat. Iar problema cotelor electorale pentru a putea favoriza femeile este un sistem care a fost deseori criticat. Și în ciuda tuturor eforturilor noastre știm foarte bine că femeile vor fi în continuare subreprezentate cel puțin încă 10 ani. NGO-urile și alte organizații ale societății civile Trebuie să facă eforturi împreună și aceste eforturi vor fi pe termen lung. E absolut necesar să depășim prejudecățile pe care le avem și stereotipurile pe care le avem în legătură cu femeile și bărbații. Iar statele unde femeile sunt bine reprezentate la nivel politic au reușit să atingă acest obiectiv după ani lungi de cooperare la nivel politic uh, cu societatea civilă. Și în felul acesta femeile au avut acces la listele de partid. Persistă însă în continuare o altă problemă, și anume cum să motivăm partidele politice să uh, le facem să elaboreze listele electorale astfel încât să permită un mai mare acces al femeilor la parlamentele naționale. Partidele politice trebuie să se dezbare de aceste stereotipuri politice și de altfel în martie din anul 2000, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la sistemul cotelor electorale pentru a favoriza egalitatea de gen în ceea ce privește reprezentanții politici și s-a fixat și un prag limită de 40% pentru toate organele politice. Acest prag de 40% de reprezentare a femeilor trebuie respectat și în aceste alegeri care ne așteaptă în curând. Și acum, în concluzie, aș vrea să vă mulțumesc tuturora pentru ceea ce faceți în viața de zi cu zi și pentru lupta dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea să mulțumesc de asemenea tuturor reprezentanților a uh, societății civile, a organizațiilor sociale și acum am să dau cuvântul reprezentanților parlamentelor naționale și a altor organizații care au venit astăzi aici. Nevastră, ați acceptat invitația noastră pentru a participa la această conferință și vom uh, asculta și părerea eurodeputaților. V-am cerut ca intervențiile dumneavoastră să fie de maxim două minute. Și pentru a ști mai bine care este timpul pe care îl aveți la dispoziție, vom uh, porni de fiecare dată cronometrul și în felul acesta sperăm ca un număr cât mai mare de participanți să ia cuvântul. Și acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantei Greciei. Και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι και εγώ ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι και συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα για τις ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί αποτελούν σημαντικό γεγονός, εφόσον... Cur foarte mult că pot lua parte la conferința dumneavoastră. Privind la alegerile europene, ele reprezintă un eveniment major, un eveniment foarte important pentru cetățenii Europei. Știm că pot avea un impact asupra vieților noastre. Dorim o Europa care să aibă amprenta egalității între bărbați și femei. Și femeile în zilele noastre care lucrează trebuie să joacă, să joace în același timp mai multe roluri. Trebuie să jongleze cu mai multe responsabilități. Am ascultat cu mare atenție la ceea ce s-a spus aici. Reprezentanții și noi, reprezentanții um, Comisiei de Tineret din Parlamentul uh, grec, acordăm o mare atenție acestor chestiuni. Deci se spune că o treime din reprezentanți ar trebui să fie femei. Observăm însă că, această, că, că cotele uh, se reduc și în ciuda legilor care există, femeile uh, nu au suficientă încredere în sine și uh, respect de sine. Trebuie să accentuăm aceste uh, calități la, și aceste sentimente la uh, femei în Europa. Trebuie să oferim ocazii, oportunități egale candidatelor, trebuie să le încurajăm să participe la alegeri și să reușească. Este foarte important să procedăm în acest fel. Colega mea va lua uh, cuvântul imediat. Mulțumesc, doamna Costa Costa. Aș dori să dau cuvântul în continuare doamnei Zimmerman. Deci, doresc să dau cuvântul doamnei Zimmerman în continuare. care este șefa Comisiei pentru Drepturile Femeilor în Parlamentul uh, Franței. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această conferință înaintea alegerilor europene. Va fi un moment important uh, atât pentru Franța cât și pentru restul țărilor europene. Va fi un moment important deoarece cred că atât în Franța cât și în restul țărilor, datorită Europei, Politicile care sunt um, elaborate de state în favoarea femeilor au putut să fie uh, elaborate. Datorită Uniunii Europene am putut face progrese în acest domeniu. În 72, în 83, în 2001, în Franța au fost adoptate legi în favoarea femeilor care erau directive europene transpuse în legislația națională. De aceea țin să mulțumesc Europei. Ar vrea de asemenea să vă spun că în Franța doar prin virtutea legii, pe plan politic s-au făcut uh, progrese. De exemplu, în ceea ce privește listele europene, există o egalitate strictă, paritate strictă între bărbați și femei ceea ce înseamnă că astăzi, atunci când bărbații și femeile participă la alegerile europene, au în jur de 45 de femei candidate care reprezintă Franța în Parlamentul European. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc și domnului Spidla, deoarece, datorită Comisiei Europene, avem astăzi o foaie de parcurs. O foaie de parcurs care ne permite ca pe plan politic și profesional să facem progrese. Și ieri chiar, delegația Senatului și Adunării Naționale și a Consiliului Economic și Social au uh, reunit în jur de 350 de persoane, bărbați și femei, pentru ca această voință politică să se concretizeze și pentru ca guvernul nostru să acționeze în ceea ce privește drepturile femeilor. femeilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Zimmerman. Acum are cuvântul prima vicepreședinte a delegației din Senatul francez, doamna Jacqueline Panis. Vă mulțumesc. Aș vrea să spun că delegația Senatului francez, delegația pentru drepturile femeilor, se bucură de faptul că a putut participa la această conferință pentru a conștientiza în legătură cu acțiunile care trebuie luate în viitor, în perspectiva alegerilor, din perspectiva alegerilor europene, pentru ca vocea femeilor să fie auzite și pentru a crea această conștientizare în legătură cu uh, egalitatea între bărbați și femei și reprezentarea femeilor. Acum, uh, în Senatul francez, 22% dintre senatori sunt femei, e vorba de alegerile din septembrie anul trecut, și a spus că în Parlamentul European 31% dintre membrii sunt femei și că obiectivul ar fi 40%. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca la alegerile următoare numărul de femei reprezentante să crească. La Parlamentul European e sigur că așa se va întâmpla, așa cum a spus și doamna Marie-Jo Zimmerman, colega mea. Legile elaborate la nivel european sunt uh, aplicate în continuare în țările membre, însă mai avem încă multe de făcut. De aceea suntem mândre să putem uh, acționa, să putem lucra în acest domeniu și sperăm că rezultatele vor fi în favoarea femeilor și că la următoarele alegeri femeile vor câștiga mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Panis, doamnă vicepreședinte. Acum are cuvântul doamna Fortuna Inconstante din Senatul Italian. Si, grazie. Brevemente. Eh... Mulțumesc. Foarte pe scurt. Sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus uh, și sunt pentru aceste cote electorale despre care s-a vorbit. Prin intermediul acestor cote electorale s-au făcut progrese în țările unde s-au aplicat. Așa cum spunea și reprezentanta Parlamentului francez, Europa ne-a ajutat foarte mult până acum și ar trebui să facă și mai multe în acest sens. În fața crizei economice cu care ne confruntăm acum, până la urmă, cea uh, care va plăti oarele sparte va fi femeia. Dacă e adevărat că există o legătură între criza economică, monetară și socială, atunci aceasta ar putea avea consecințe negative asupra drepturilor sociale ale femeii și dreptul său de a fi reprezentată. Iată de ce Comisia Europeană ar trebui să fie foarte atentă și să urmărească îndeaproape ce se întâmplă și să facă eforturi în continuare. Cu toții avem drepturi, însă nu toți avem aceleași drepturi și aceleași puteri. Și ar trebui să insistăm foarte mult pentru că femeile sunt într-adevăr cetățeni obișnuiți, însă sunt cele mai uh, puțin puternice, să spunem așa. Iată de ce, în Carta Drepturilor și în alte documente, se cere statelor membre să adopte măsuri pentru a compensa dezavantajele de care suferă femeile în ziua de astăzi și le oferi avantaje în plus. Din păcate, pot să vă spun că în Italia femeile sunt foarte puțin reprezentante. Cred că există țări europene unde s-au adoptat legislații pozitive, cum Belgia, și acestea ar putea fi niște modele pentru noi. Femeile trebuie să lupte în continuare și să ne luăm cu toții angajamentul pentru a avansa în această direcție și toate organele europene ar trebui să participe în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum vreau să dau cuvântul doamnei Beatrice Lorenzin din partea Camerei Deputaților a Italiei, Comisia pentru Familie și Egalitatea de Șanse. Buongiorno Presidente, buongiorno colleghe, mi associo anch'io, ne ringrazio. Bună ziua, doamna președintă și dragi colegi. Și eu vreau să fac uh, încă o dată un apel Comisiei și să mulțumesc pentru eforturile făcute până acum. Pentru noi, toate aceste eforturi au fost uh, semnificative. Trebuie, pe de o parte, să se sensibilizeze opinia publică în legătură cu nevoile noastre și e nevoie să creștem numărul femeilor care sunt reprezentate în organele de decizie în Europa. Ce putem spune noi despre experiența pe care o avem în Italia? Putem spune că schimbarea uh, sistemului electoral pentru alegerile italiene, pentru că înainte listele electorale erau blocate și acum nu, toate acestea au îmbunătățit uh, reprezentarea femeilor la nivel politic. Însă ne vom confrunta și cu sistemul alegerilor europene, care este un sistem proporțional, pur și simplu. Și în cadrul acestui sistem este foarte greu să se ajungă la un nivel de reprezentare care să ducă la o adevărată egalitate de șanse și o egalitate a reprezentării femeilor și bărbaților. Iată de ce Europa poate să facă foarte mult pentru a ajuta parlamentele naționale. Și am și o altă observație pentru că vorbim foarte mult despre ocuparea uh, femeilor. Ne aflăm acum într-o perioadă de criză economică. Încercăm să uh, oferim salarii egale bărbaților și femeilor, însă această criză ar putea să ne dea un pas înapoi și femeile și tinerii sunt primii care vor avea de suferit. De ce este atât de important ca Europa să își coordoneze eforturile astfel încât să nu se piardă locuri de muncă destinate femeilor. Vreau să mă refer acum uh, și la violența împotriva femeilor, pentru că noi am tratat această chestiune îndeaproape, am încercat să apărăm femeia din toate punctele de vedere, din punct de vedere cultural, dar și uman. Și de aceea trebuie să o apărăm și să o protejăm împotriva acestei violențe. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea Ciprului, Domnul, doamna Cucuma Cutra, vicepreședintea Comisiei pentru Egalitatea de Șanse. Mulțumesc! Eu sunt vicepreședinte al Comisiei Egalității de Șanse a Parlamentului uh, Cipriot. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru organizarea acestei conferințe. Inegalitatea între sexe este foarte clară și se poate vedea în toate domeniile vieții publice, atât în ceea ce privește munca, cât și în capacitatea de a, a face progrese în muncă și la nivelul lor de decizii. Peste 40% din alegători uh, în Cipru sunt femei, dar reprezentanții în Parlament uh, la nivelul femeilor sunt doar de 8%. În ciuda acestor rezultate negative, nu suntem de acord cu sistemul cotelelor electorale. Participarea femeilor poate deveni realitate doar dacă se iau măsurile necesare care să ducă la rezultate durabile. Iată de ce trebuie să facem eforturi pentru a susține femeia. Și incluziunea femeilor în listele electorale și uh, la nivelul organelor de decizie trebuie să facă parte dintr-un context mai general a îmbunătățirii situației pentru participarea sa la viața politică. Și trebuie să să se renunțe la acea politizare a rolului femeii pentru că nu există, de fapt, o politică feminină sau masculină. Și până acum nimeni nu a făcut îndeajuns pentru drepturile femeii. Aici se află și ministra turcă pentru drepturile femeii și aș vrea să fac un apel pentru ca guvernul său să aibă o poziție mai pozitivă în ceea ce privește măsurile care se aplică în Cipru pentru a rezolva problema cipriotă. Aici cred că femeile au un rol esențial de jucat și ne pot arăta cum pot face o politică diferită. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul reprezentantei Maltei, doamna Justin Caruana, de la Comisia pentru Afaceri Sociale. Mulțumesc, Uh, public acceptance of claims for women's representation. Acceptarea publică a drepturilor pentru femei este recunoscută, însă numărul femeilor din Parlament rămâne același de la o legislatură la alta și nu avem uh, par, uh, parten, reprezentați deputați maltezi în Parlamentul European. De aceea trebuie să începem să vorbim de cote uh, datorită acestui deficit uh, din uh, Parlamentul maltez. Cu toate acestea, nu trebuie să ne bizăm, bizuim numai pe discriminarea pozitivă, deoarece s-ar putea să ajungem la situația în care suntem uh, în Parlament din punct de vedere uh, cantitativ, dar nu și calitativ. Femeile au mult, o contribuție majoră de adus la viața politică, dar și la viața socială, la societate, la nivel local și ca și la nivel european. Bineînțeles că nu putem să aspirăm să avem femei interesate în politică decât dacă încercăm să suplinim toate um, discrepanțele din toate nivel, uh, domeniile de activitate. Viața femeilor este caracterizată prin um, prin discriminare și inegalitate. Salariile sunt diferite. Există mm, femeile trebuie să aibă acces egal la uh, locuri de muncă, la um, asistență medicală și socială și așa mai departe. Femeile din Malta se luptă zilnic și de aceea trebuie să fie sprijinite și apărate împotriva oricăror forme de discriminare în ajunul alegerilor parlamentare în Europa, femeile din Malta se așteaptă ca instituțiile europene să le protejeze astfel încât să existe, să apară o diferență pozitivă. Dar nu ne putem aștepta ca femeile să se simtă a, încrezătoare și să se să plonjeze în viața la nivel uh, social și politică la nivel european și de aceea doresc, uh, doresc succes tuturor uh, femeilor din Uniunea Europeană și sper ca mai multe femei să aleagă mai multe femei. În final, vă urez o zi a femeii fericită tuturor. Mulțumesc! Ďakujem uh, veľmi pekne, pani poslankyňa. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult să pot să-i dau cuvântul ast- acum reprezentantei Parlamentului din Slovacia. Vă rog să-mi permiteți să spun în, num- în numele delegației de femei din Parlamentul Slovac că vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această, de a participa la această conferință. Ne bucurăm foarte mult să putem lua parte la ea, dar pentru că nu suntem mulțumiți de nivelul de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul Slovac. Dacă privim cifrele, veți înțelege de ce. Ne așteptăm la mai multe femei reprezentate în politică, în viața politică și în cadrul uh, alegerilor pentru Parlamentul European. După cum știți, însă, precondițiile nu există încă în Republica, în Slovacia, pentru a permite femeilor care sunt implicate în viața politică să o împace pe aceasta cu viața personală. Cu toate acestea, noi am asistat la alegeri istorice. Avem candidate la poziții înalte în viața politică și din, uh, din Slovacia și eu am fost candidată la președinție, n-am avut nicio șansă, dar acum mai multe femei sunt candidate la acest post. Dacă femeile ar vota pentru ele, sunt convinsă că unul, una din aceste candidate ar câștiga. Aceasta înseamnă că am, putem deschide un capitol nou pentru femei în viața în țara noastră și am putea rescrie istoria în ceea ce privește reprezentarea, femeile reprezentate în viața politică din țara noastră. Așa că țineți-le pumnii acestor femei care sunt candidate la postul de președinte și sperăm ca la 1 aprilie să avem o președintă femeie, o președintă în țara mea. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul doamnei Zaborska. Din Firom. Mulțumesc. Uh, sunt uh, președinta Comisiei de Oportunități de Șanse Egale din, um, din Macedonia și sunt, uh, vreau să felicit Parlamentul European pentru această conferință. Noi în Macedonia avem, avem o experiență pozitivă vis-a-vis de cotele electorale. Au, am crescut cota de la 6 la 31, deci de 5 ori și uh, cifrele sunt apropiate de cele din Parlamentul European. Așa că Republica Macedoniei este mm, în frunte, în fruntea clasamentului, să spunem. Lupta de a avea mai multe femei în politică a fost uh, întreprinsă de uh, cea mai largă rețea de lobby din țara noastră și rezultatele au fost pozitive. Coeziunea a fost mai mare la nivelul țării, în general. Noi, ca femei, luptăm pentru a avea mai multe femei în, politi- în politică, pentru a avea un număr mai mare, dar și o masă critică mai mare de femei care să lupte pentru drepturi în întreaga societate. Grupul nostru de lobby face parte din, grup, din grupul european de femei de lobby și uh, vreau să vă informez că grupul nostru a a adunat mai mult de o mie de semnături în cadrul campaniei uh, organizate. Avem nevoie unii de alții, femei și bărbați, pentru că numai împreună putem să câștigăm. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne uh, zástupkyni Macedónska. A ako posledná v tejto časti diskusie vystúpi pani Carmen Quintanilla, ktorá reprezentuje Parlamentné zhromaždenie Rady Europei. Avem Așadar, ultimul vorbitor, ultima vorbitoare acum, în această primă rundă, reprezentanta Consiliului Europei, doamna Carmen Quintanilla, care este vicepreședintă a subcomisiei pentru participare. Vă mulțumesc, doamnă Zaborska. În primul rând, vreau să vă felicit pentru că ați avut inițiativa de a organiza această conferință atât de apreciată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, organizație pe care o reprezint astăzi aici. Eu sunt uh, vicepreședinte a Comisiei uh, privind egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește luarea de decizii. Uh, Aș vrea să vă spun astăzi de ce este atât de important să vorbim astăzi aici despre femei și despre nivelul acestora de participare la luarea de decizii. Este important deoarece femeile, noi femeile, reprezentăm jumătate din populația lumii. Suntem jumătate din populația țărilor care fac parte din Consiliul Europei și totuși prezența femeilor în organele de luare a deciziilor nu este corespunzătoare, nu corespunde prezenței reale a femeilor în societate. În prezent, din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, femeile ocupă sub 40% din uh, adunarea aleasă. Acesta este procentul minim recomandat de aceeași organizație, Consiliul Europei. Mai mult, uh, slaba reprezentarea femeilor la luarea de decizii se vede și în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. 78% dintre titularii delegațiilor parlamentare naționale sunt bărbați și doar 22% dintre reprezentanți sunt femei. Astăzi, când vorbim despre obiectivul de a avea egalitate de șanse pentru bărbați și femei, nu putem spune că această egalitate este reală atâta timp cât femeile nu ocupă procentul corespunzător și că o fac doar prin justiție socială. Pentru a obține asta trebuie să avem uh, măsuri inovatoare care să ducă la responsabilizarea, la împuternicirea femeilor. În 1995 s-a înființat o platformă de acțiune de la cea de-a patra conferință internațională a femeilor. Atunci a spus că deplina participare a femeilor la putere este una dintre sferele cele mai uh, importante la nivel mondial. Așa cum uh, a recunoscut recent adunarea parlamentară a Consiliului European, partidele politice au o responsabilitate ele trebuie să încurajeze participarea femeilor să o sporească în cadrul formațiilor, în cazul uh, partidelor politice. Din acest motiv, uh, doamnelor și domnilor, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a dorit să recompenseze programele și inițiativele partidelor politice care au putut să îmbunătățească în mod semnificativ participarea femeilor în uh, organele alese. Participarea politică la parlamente și guverne. Doamnelor și domnilor, s-au realizat astfel de acțiuni în partidele politice. De aceea, dacă știți despre astfel de acțiuni, vă rog să mi le comunicați, pentru că am creat un premiu al legalității la adunarea parlamentară. Termenul este de astăzi până pe 1 iunie anul acesta, deci pentru a vă prezenta candidaturile. Este de este răspunderea noastră a tuturor să ne implicăm pentru ca în sânul partidelor politice din care facem parte și pe care le reprezentăm să facem progrese, pentru ca femeile să se bucure de același acces, de condiții egale ca și bărbații în ceea ce privește toate posturile atunci când se iau decizii. Aș vrea de asemenea să îmi exprim sprijinul necondiționat Comisii de Egalitate și Parlamentului European pentru eforturile pe care le depun în această direcție și, bineînțeles, am încredere că prin această colaborare strânsă vom putea atinge obiectivul nostru comun și anume să îmbunătățim participarea femeilor în adunările alese. Mai mult ca niciodată, astăzi, femeile, noi, trebuie să ne facem auzite atunci când se iau deciziile. Doar așa vom obține o lume mai dreaptă, în care egalitatea de șanse nu va mai fi doar un ideal, ci o realitate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc doamnelor și domnilor pentru că m-ați ascultat. Vă mulțumesc, doamnă Quintania, de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Acum vom continua cu schimbul nostru de opinii. O vom uh, asculta pe doamna Luling uh, în calitate de reprezentant a Parlamentului European. Doamna Luling este o deputată europeană din Luxemburg și este aici de 30 de ani la Parlamentul European. Astrid Luning este chestor al Parlamentului European și, bineînțeles, acest uh, post este foarte important și sunt sigură că dumnea ei uh, ne poate da sfaturi bune în legătură cum poți să ajungi la Parlamentul European și cum să rămâi aici uh, timp îndelungat. Aveți cuvântul, doamnă Luling. Uh, Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, uh, stimați colegi, probabil că ați constatat atunci când doamna președinte m-a prezentat că Datorită vârstei mele mă bucur de privilegiul de a vă vorbi astăzi aici. Trebuie totuși să precizez că nu sunt decana de vârstă a Parlamentului European. Un bărbat din Italia deține această funcție. Mai am încă doi sau trei colegi de sex bărbătesc care sunt mai în vârstă decât mine. Eu sunt decana de vârstă printre doamne. Deci, uh, eurodeputata, cea mai în vârstă. Însă sunt singura din uh, cei 785 uh, care era aici și înainte de primele alegeri europene directe din 1979. În 1965 am fost cea mai tânără, de departe, și de fapt, de de, deoarece erau numai bărbați, cu toții aveau peste 10, 20, 30 de ani mai mult decât mine, între timp au dispărut cu toții într-un fel sau altul, însă deoarece eram cea mai tânără deputată în 1965, am avut ambiția în acel moment să fiu într-o zi și decana de vârstă. Poate că în iunie anul acesta voi avea acest prilej. Aș vrea să vă spun că o colegă din Germania, Marie Reynor, pe care am cunoscut-o când uh, frecventam internaționala socialistă în urmă cu 50 de ani, de atunci uh, lucrurile s-au schimbat mult, această colegă mi-a spus într-o zi, dragă Astrid, noi femeile nu ajungem la Parlament decât peste cadavrele bărbaților. Această reflexie, o glumă din partea celei care urma să devină prima președintă a Bundestagului german și o mare personalitate din politica germană, vă face cu siguranță să râdeți, însă este grăitoare deoarece foarte mulți au avut un astfel de parcurs. În cazul meu personal, Anne-Marie Reiner nu putea să aibă mai multă dreptate. Când am participat prima oară la alegerile legislative în 1964, în urmă cu 45 de ani, am fost singura femeie candidat din partea partidului meu în întreaga țară și am fost într-o oarecare măsură o femeie alibi Rezultatul a fost bun, nu neapărat strălucit, deoarece am ajuns a treia ca supleantă pe lista din circumscripția mea electorală. Însă trebuie să precizez faptul că în Luxemburg nu partidele hotărăsc uh, numărul de persoane alese, ci poporul prin voturi preferențiale. Listele sunt stabilite în ordine alfabetică, Bineînțeles, partidele hotărăsc dacă apăreți pe listă, însă după aceea poporul hotărăște dacă sunteți ales sau nu. Întotdeauna am, m-am înțeles mai bine cu poporul decât cu partidul sau partidele în care am fost și lucrurile au funcționat bine până în prezent. Însă trebuie să vă spun că deoarece colegii mei bărbați au murit, am putut să am acces la mandatul de deputat național în 1965. Am fost uh, cea de-a doua femeie aleasă în Camera Deputaților din Luxemburg. Timp de 34 de ani nu a existase nicio femeie, nu era nicio femeie în administrație, nici măcar nu era toalete pentru femei. Asta ca să vă arăt, să vă spun cum la începuturile activității mele politice, această lume era dominată de bărbați. În 1965, când am devenit deputat național și când am devenit și membră a acestui parlament, a Parlamentului European, deci în acel moment nu erau decât două pe lângă, între cei 143 de bărbați și pot să vă spun că la reuniunile comisiilor parlamentare bărbații fumau uh, trabucuri sau țigări și trebuie să vă spun că niciodată nu m-am simțit uh, jenată. Uh, nu m-a deranjat faptul că eram singură printre toți acești bărbați, deoarece, din fericire, am crescut cu trei frați mai mari și eram obișnuită să mă războiesc cu bărbații. Când am ajuns în Camera Deputaților din Luxemburg și eram singura femeie, președintele guvernului, domnul Werner, marele nostru om de stat, mi-a spus, Astrid, nu vă este frică singură printre toți acești bărbați? I-am spus, domnule președinte, nu e nicio problemă, am trei frați mai mari, bărbații nu mă impresionează. E drept că locul femeilor în politică a semnat o luptă îndelugată, nimic nu a fost uh, obținut fără eforturi și de aceea uh, îi salut pe toți cei care și-au luat un, un angajament în, acesta, în această luptă. A fost uh, o cale îndelungată, care încă nu s-a încheiat și a fost o luptă împotriva nedreptății. Deoarece drepturile doamnelor și domnilor sunt uh, ceea ce facem din ele. Eu nu vreau să susțin o idee a maniheismului, a luptei între bine și rău. Eu cred că femeile trebuie să-și exercite responsabilitățile, trebuie să facă alegerile corecte pentru ca egalitatea să fie pe deplin trăită. În loc să se plângă, femeile ar trebui să vadă ce cale s-a străbătut din anii 60 încoace, situația s-a schimbat foarte mult, peste 30% dintre femei, uh, dintre eurodeputate sunt femei, de exemplu. Țara mea, Luxemburgul, puțin mai mare decât Malta, are o rată bărbați-femei complet echilibrată, 13 bărbați și 13 femei. Și în ultimii ani, în Luxemburg, existau chiar îngrijorări, deoarece se părea că mai multe femei ar putea să ajungă să fie alese la alegerile europene. A fost o situație oarecum uh, uh ciudată. Președintele Pöttering v-a spus uh, câte femei ocupă posturi uh, de conducere în Parlamentul European. Pot să vă spun că deși nu reprezentăm decât o treime din cei 785 de deputați, multe dintre noi compensăm prin calitatea muncii noastre, prin asiduitatea noastră și prin competențele noastre. Însă există și doamne, ca și mulți bărbați, care nu se disting aici prin munca lor. Există femei care chiar se laudă că nu uh, lucrează, nu fac prea multe la comisie, o fac asta în presă. Sunt femei care apar mai mult în presă, de exemplu, sunt uh, fotografiate, uh, însărcinate cu burta despuiată. Doamnelor și doamnelor, astfel de gesturi dăunează femeilor și cauzelor femeilor, cauzei femeilor. De asemenea, la comisiile parlamentare și mai ales în Comisia pentru Drepturile Femeilor, există femei care exagerează pe de altă parte, vin cu revendicări exagerate, care doresc ca femeile să fie protejate cu orice preț și astfel problemele legate de accesul la posturi de responsabilitate nu sunt soluționate. Sunt problemele pe care le au deja femeile care uh, se află la o vârstă fertilă. Pentru ca lucrurile să se schimbe în direcția cea bună, trebuie să luăm orientările potrivite și femeile sunt cele care trebuie să ia aceste orientări. Acum, în ceea ce privește cotele, poziția mea este nuanțată. Cotele obligatorii există, de exemplu, în partidul meu. Aceste cote, fie că sunt obligatorii sau nu, e clar că au dus la progrese în ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică. Însă eu nu sunt uh, o fanatică a unei politici maximaliste în acest domeniu. Uh, când văd în prezent daunele provocate de alternanța obligatorie între bărbați și femei pe listele de candidați pentru alegerile europene în Franța, într-un anumit partid, zic că am mers, cred, prea departe. De ce să renunțăm la candidați buni doar pentru că nu au sexul potrivit? Asta e ceva absurd. De asemenea, femeilor care se angajează în politică, aș vrea să le sfătuiesc un lucru, să ia decizii înțelepte. Există femei care sunt specializate în sănătate, în învățământ. Aș vrea să vă rog să vă implicați și în domenii în care bărbații sunt cei care au acum un cuvânt de spus. Mă refer la economie și la buget, de exemplu. Mi s-a spus că trebuie să închei, nu știu de ce, uh, deoarece nu aș avea cum să închei această locuțiune fără să vă spun că atunci când trăiești într-o lume a bărbaților, pe mine cel puțin nu m-a deranjat, deci acest fapt nu m-a deranjat. Însă trebuie să vă spun un lucru, în îndelungata mea carieră politică, acum sunt în cea de-a 16-a campanie electorală, din 64 încoace, deci am participat la multe campanii și niciodată nu am avut probleme cu colegii bărbați inteligenți. Am avut probleme cu anumiți uh, colegi uh, cu atitudine macio care aveau o aroganță invers proporțională cu uh, cota de inteligență, însă am avut probleme cu colegele, cu doamnele, care vroiau să-mi obstaculizeze drumul. Și experiența mea din politică mi arată că dușmanii cei mai înveșunați ai femeilor sunt tot femeile. Există excepții, însă trebuie să vă spun, cred că nu e corect din punct de vedere politic să spun astfel de lucruri aici, însă trebuie să vă spun acest lucru. Asta a fost experiența mea și am ținut să o împărtășesc cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc, doamna Luling. Vă dorim succes la alegerile următoare. Și acum dau cuvântul doamnei Zita membru uh, al Parlamentului European din partea Ungariei. Este vicepreședinta comisiei noastre, a Comisiei pentru Drepturile Femeii. Și astăzi doamna Gurmai ne va vorbi despre relațiile instituționale informale, și anume despre acele rețele ale femeilor și legăturile care se creează între Parlament și Comisie. Vă rog. Magyarul szeretném üdvözölni a teremben levő magyar honfitársai. Mulțumesc, doamna președinte. Avem aici reprezentanți din uh, Ungaria, femei și bărbați care ne prezintă aici vreau să-i salut pe toți, indiferent de sexul lor. Bineînțeles, uh, în mod evident voi continua în engleză, pentru că în Parlamentul European pot să-ți transmiți mesajul dacă vorbești în engleză. This is a great honor for me to be here. Uh... Este o mare onoare că mă aflu aici din partea uh, rețele informale instituționale pentru femei. Mă bucur foarte mult de faptul că am început împreună această campanie 50-50. Sunt încântată de faptul că uh, domnul uh, Barroso a semnat. Uh, există o mică problemă, domnul Peteric n-a semnat. Așa că întreb, dacă egalitatea între bărbați și, femei și bărbați este un principiu fundamental și este, uh, o, este vitală pentru dezvoltarea democrației, întreb, întreb pe președintele Parlamentului. De ce nu a semnat? Pentru că dacă vorbim despre Europa, dacă auzim, ascultăm de ce a spus domnul Spidla, care a lucrat foarte bine în domeniul social, dacă președintele Parlamentului European nu este de acord cu faptul că avem nevoie de bărbați și femei 50-50? un lucru pe care nu suntem de acord cu marea mea prietenă. Bineînțeles că sunt și eu pentru cea mai bună performanță, dar dacă, dacă noi cerem cea mai bună performanță pentru femei, de ce nu facem același lucru și pentru bărbați? Haideți să fim corecți. De ce suntem mai puține? Uitați-vă la ce a spus colega din Macedonia echipa de lucru pentru gen. Pentru gen. A făcut o treabă minunată pentru că dorește să ajute regiunea în scopul realizării unei mai bune reprezentări pentru femei. Această rețea de femei este extraordinară. Înțeleg că cota, acest sistem, reprezintă un instrument. Haideți să vedem. Cum acel 31% din femei aici în, în uh, cum sunt repartizate. Verzii, cele mai multe, 47%. Apoi, liberalii, la fel, dar sunt dezamăgită să spun că UN nu are decât 11% și PP 23%. Este foarte important când uh, în, la alegerile parlamentare eu, europene trebuie să, facă, să facem ceva pentru 51% din populație. A fost un singur partid care în mod, lib, în mod clar a semnat. Noi am pregătit acest manifest o dezbat, bazat pe o dezbatere de un an. Am ascultat-o pe Margot, care a vorbit uh, trebuie să vorbești cu oamenii obișnuiți de pe stradă, trebuie să-i asculți. Eu înțeleg și acest uh, studiu arată, cea mai mare cea mai mare parte din femei și o parte din bărbați cred în continuare că politica este dominată de bărbați. Dacă vrem să avem egalitate de gen, trebuie într-adevăr ca toate partidele să facă ceva pentru acest lucru. Sunt foarte mândră de activitatea noastră și de ce am rezolvat până acum tocmai pentru că colegii mei socialiști sunt, sunt în uh, sală. Uh, știu că eu nu prea mă iubesc interpreții, că vorbesc foarte repede. Ir alegerile din Irlanda, Franța și Olanda. Femeile doreau și au lansat un, la, un uh, semnal foarte clar. Tocmai de aceea s-a întocmit această broșură. Europa prin ochii femeilor. Dacă vedem ce se întâmplă acum, în timpul de criză, cine se ocupă de criză? Campaniile, bă, companiile, bă, bănci col, conduse de femei? Ă, este adevărat că în situațiile de criză, managementul de risc ă, se va afla în mâinile noastre. De asemenea, un alt lucru interesant, înainte de alegerile parlamentare europene, ce gândesc oamenii despre noi? Femeile în politică pot aduce o valoare adăugată la procesul decizional. Acest lucru este confirmat de mulți, foarte mulți de respondenți. Cred de aceea că este foarte important să ascultăm vocile colegilor noștri. Mă bucur foarte mult de faptul că ministrul CEF este aici, dar aș vrea să știu cine, ce am făcut ca, uh, ca să avem ca să avem femei parlamentari. Eu am făcut mult, avem trei femei în, uh, membri în Parlament. Aș vrea să știu cine ce a făcut. Eu am făcut foarte mult și dacă faceți și dumneavoastră la fel de mult, puteți să vă asigurați că 50, 50% de femei uh, parlamentare vor exista în Parlamentul Europei. Bineînțeles, trebuie să vorbim și despre femei în contextul discriminării de gen. Majori, o mare majoritate de femei spun că nu au fost tratate uh, discriminatoriu pe datorită genului, ceea ce e minunat. Dar majoritatea oamenilor, bărbați și femei, crez și mă bucur de ce a spus uh, domnul Spidra, care spune că a început o campanie în martie. Trebuie să închidem acest, uh, această prăpastie între, de gen, între cele două genuri avem nevoie de 70 de ani ca să închidem această prăpastie. Avem nevoie și de voință politică pentru ca acest lucru să se poată întâmpla. Un alt lucru interesant, femeile sunt mai interesate de chestiunile europene și să afle ce facem noi aici, în Parlamentul European. Apropo, 31% din femei în Parlament fac mai multe rapoarte decât restul de 67% bărbați. Haideți să ne gândim atunci cine sunt mai bune. Femeile sunt mai bune uneori decât bărbații. Și pentru că vreau să dau ocazia să vorbească și colegii de lângă mine, câteva minute, avem exemple foarte bune, exemple bune cum este Zapatero Carmen Chacon, uh, ministrul uh, apărării, care a fost însărcinată și acum lucrează și face o treabă foarte, foarte bună. Cred într-o societate paritară în care să existe bărbați și femei în egale măsură. Poate uh, nu am reușit să înțelegem foarte bine cum se face reconcilierea între viața profesională și viața familială. 80% din femei, uh, din femei în Suedia se află pe piața forței de muncă. Haideți să construim o strategie și să facem totul împreună. Este totul pentru că totul să fie mai bine pentru societate și pentru familie și pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gormai, pentru contribuția adusă Acum trecem mai departe și vom avea o parte mai academică a reuniunii noastre de astăzi. Am spus de la bun început că este vorba de un studiu uh, intitulat Sisteme de uh, electorale de cote în Europa și voi da cuvântul uh, profesor uh, Dalarup, care ne va prezenta pe scurt rezultatele studiului. Uh, aveți cuvântul, doamnă profesor. Mulțumesc. Voi începe prin a mulțumi Comisiei și doamnei președinte care m-a invitat să iau cuvântul la această conferință atât de importantă, așa cum s-a spus. Am realizat acest studiu de cote electorale de gen în Europa. Probabil că știți că Europa nu este pe primul uh, loc în um, acest uh, proces, dar lucruri se întâmplă și ascultând dezbaterea dumneavoastră aici, lucrurile într-adevăr fac progrese și putem vedea și din studiul realizat că multe țări folosesc anumite uh, cote. Cred că cotele reprezintă un al schimbării, catalizator al schimbării chiar dacă vreți să-l evitați, este totuși un catalizat al dezbaterii. De ce sunt femeile subreprezentate și de ce trebuie să ne punem această întrebare? Voi începe revenind cu 50-60 de ani în urmă, în anii 40, 50, 60, politica era dominată de bărbați. În orice instituție politică, o femeie reprezenta o excepție, un străin. Și cum am auzit aici, chiar în anii 60, de la doamna Luling, Chiar și țările în care femeile aveau drept de vot, în timpul primului război mondial, foarte puține femei erau uh, alese în um, diferite instituții politice între cele două război mondiale. Război mondiale, acum 50 de ani. O, o adunare politică numai de bărbați nu era considerată nedemocratică. În afară de mișcarea feministă, o adunare formată numai din bărbați reprezenta un lucru firesc. Chiar femeile credeau acest lucru. Femeile nu au uh, obținut drept de vot decât în 1971. Situația s-a schimbat dramatic și se poate spune că ceea ce vedem astăzi este o legitimitate uh, majoră, vastă, dar și nu este un lucru considerat uh, democratic nici de bărbați, nici de femei, dacă femeile nu sunt reprezentate cel puțin 30% sau 50%. Scopul, care este scopul? Înainte ceream mai multe de femei în politică. Astăzi obiectivul este declarat ca un echilibru de gen ca în platforma de acțiune 50-50, 50-50, așa cum spune campania de lobby europeană și Comisia de Dezvoltare Africană cu vederi progresiste care spune cel puțin 50%. Este un lucru foarte important acesta, nu numai 50%. Așadar, un nou discurs. Nicio democrație fără echilibru de gen. Să nu mă înțelegeți greșit, vă rog. Includerea femeilor nu este singura sursă de, de, de democrație, de legitimitate democratică. Includerea femeilor însă nici nu rezolvă toate problemele pe care le are democrația. Subreprezentarea femeilor este numai una din deficitele democratice ale instituțiilor europene, iar includerea acestora nu este remediul, nu este un panaceu universal. Există însă acest nou discurs uh, și acest lucru este foarte important. Cred că trecem de la ideea că egalitatea va veni de la sine. Pe măsură ce trece timpul. Acesta a fost um, un mod de gândire european, uh, incremental, în care Um, egalitatea va veni pas cu pas și doar să așteptăm. Dar lucrurile nu se întâmplă așa. Astăzi trebuie să acționăm, să lucrăm activ pentru ca lucrurile de fapt să se schimbe. Cred că există o nerăbdare crescândă, am auzit acest lucru în această sală, și motivul de a adopta sistemul de cotă de ale, uh, electorală este o încer, încercare de a schimba și a ă, accelera procesul. În ultimele două decenii, aceste sisteme de cote au fost adoptate în legislații și constituții în 50 de țări din lume. Există un tabel în acest sens. 47 țări acum au o lege sau o constituție care uh, include aceste cote de gen în alte 50%, la, 50%, 50 de țări au fost introduse, a fost introdus acest sistem în, uh, partid, în listele uh, electorale ale unor partide politice. Pentru că se aud aici voci diferite. Cred că ce se întâmplă, de fapt, este o schimbare. Cel mai important lucru este să vezi cum funcționează sistemul. Eu vin dintr-o țară scandinavă. Sunt um, cetățean suedez, sunt de origine daneză și cred că ce-a făcut, ce-a făcut mișcarea de femei acolo a fost să știe cum funcționează sistemul. Au intrat în uh, grădina secretă a numirii. Mulți spun, uh, dați vina pe alegătorii femei. Cred că greșiți. Am auzit acest lucru în Germania, în Malta, din partea, în Maroc. Chiar mișcarea femeilor Um, spune femeilor că nu votează suficient de mult pentru candidate. Avem și date statistice, dar votanții, uh, alegătorii nu votează de obicei pentru candidate, ci pentru candidați. Întreprinzători, sindicale, sindicate, dar există acest, um, acest, acest prejudici, prejudecată. S-a mai spus că partidele politice sunt portarii în calea uh, creșterii reprezentării politice a femeilor. Am auzit aici că raportul uh, menționat mai devreme abordează uh, fenomenul în care candidații bărbați um, sunt aleși în număr mai mare decât candidatele femei. a avea 50, dacă există 50% uh, candidate um, și dorești să ai 63%, când auzi 63%, se pare că uh, ne putem teme, mm, aceasta ar putea exprima o temere. Deci oamenii când aud astfel de procente, se sperie, chiar și femeile se sperie. Provenind dintr-o țară nordică, eu știu acest lucru, am avut asemenea experiențe. Dacă femeile primesc 51%, se tem, încep să se teamă. Există și un standard dublu aici, pentru că dacă ai o comisie sau un parlament cu 35% femei, să spun, adică 60% bărbați, mulți spun, consideră asta egalitate. Am ajuns deja acolo. Dar dacă ai și 60% femei, se numește dominanța femeii, dominarea femeii și se tem. În general, în studiul nostru se arată că fiecare campanie pentru mai multe femei în politică trebuie să înceapă cu un an sau doi înainte alegerilor, pentru că este vorba de numiri, de grădina secretă a numirilor. Cred că trebuie să privim influența femeilor în toate domeniile deci- de decizie, în toate sectoarele de activitate. Câte femei sunt participă la conferințe, sunt în, femei, în pozele summitului de familie de la summituri. Există și studii, dar nu am analizat atent rețelele informale de guvernanță 4.000 de comitete există, dar am văzut foarte puțini studii cu privire la componența acestor comisii, a sistemului de comisii. Cotele de gen nu reprezintă singura cale. Cotele de gen uh, îmbracă forme, multe forme diferite. Și un mesaj principal al studiului meu și uh, este că aceste cote, deci îmbracă forme diferite. Așa cum am spus și cel mai rău lucru este să ai o, o cotă de gen care să nu se potrivească cu sistemul electoral și atunci toată lumea este dezamăgită. Acum avem cote legis, legiferate de gen în multe țări, cinci țări din UE. Avem uh, cote voluntare de partid, cele trei, trei um, partide mari au asemenea sisteme și, de asemenea, avem exemple de salturi majore în reprezentarea femeilor prin introducerea unui sistem adecvat de cote de gen. Cred că trebuie să fim specifici în legătură cu acest sistem. În primul rând, este vorba de discriminarea față de bărbați? Aud voci în jurul meu. Dacă uh, luăm sistemul uh, democrat uh, din uh, Suedia, avem un sistem cu 50% femei, 50% bărbați. Așadar, în cotă sunt reprezentat în mod egal și bărbații și femeile. Așa că și nu prea poți să urci sau să cobori. Nu trebuie să hotărăști dacă femeile sau bărbații trebuie să fie în vârf și apoi să alternezi. Este important să ai un sistem de cote care să legitimizeze poziția femeilor. Există sisteme bune și sisteme proaste. Trebuie să critic aici unele din sistemele de cot, față de unele din sistemele de cote din Europa, mai ales cele care nu funcționează bine am fost inspirată de, de mm, situația din Franța, dar dezamăgită de numărul de femei alese. Acesta, a fost un, acesta este un exemplu de sistem de cote care nu eh, este armonizat cu sistemul electoral. Este foarte complicat să faci un uh, astfel de sistem de cote într-o circumscripție, aș critica și sistemul uh, spaniol. Nu sunt prea populară, nu-i așa? În general, cred că Spania este o țară minunată. Spa în Spania se întâmplă lucruri în ceea ce privește egalitatea. Și uh, acolo se întâmplă lucruri bune pe care nu le-am văzut în țările nordice. Rezultatul sistemului de cote spaniol a fost 35% femei înainte și uh, sistemul spune în Spania că trebuie să ai între primii 5 cel puțin două femeile uh, se pot afla apoi sub acel nivel de 2. Nu vreau să spun că sistemele de cote sunt singurul mod de lucru, subliniez faptul că sunt multe tipuri de sisteme de cote și pe care le-am analizat, uh, le-am examinat în studiul făcut. Trebuie să începi cu, uh, cu un diagnostic. De ce nu sunt femeile reprezentate suficient? Și discuția prezentă vis-a-vis -vis de noile poziții în Uniunea Europeană despre care a vorbit doamna Wallström, este un exemplu foarte bun a cum stau lucrurile. Politicienii au discutat despre uh, candidați bărbați. Uh, ei, de fapt, nu uh, căutau uh, femeile. Dacă pătrundeți în această grădină secretă a numirilor, veți vedea acolo că există multe cote informale. Trebuie să lume, ă, persoane din ă, sindicate, din nord, din sud și așa mai departe. Când vorbim însă despre femei, apare problema sau chestiunea calificărilor sau a calificării numai atunci când vorbim despre femei. Faptul că femeile sunt calificate, iar femeile din Uniunea, din țările europene sunt la fel de bine educate ca și bărbații. Deci, sing- toată această discuție legată de calificare este una falsă și ascult ascunde uh, faptul că bărbații aleg bărbați. Aceste cote de gen pot reprezenta un catalizator pentru a vedea cum se, cum se fac numirile. Uh, nu-i, uh, nu-i condamnați pe alegători, nu condamnați femeile, ci condamnați întreprinderile care nu sunt integratoare ca pentru femei, pentru imigranți. Acesta ar trebui să fie scopul principal. Multe lucruri se întâmplă în lume astăzi și am spus Europa nu este în primul rând, dar mă bucur că lucrurile totuși se fac pași înainte. Nu spun că sistemul de cote este uh, re, rezolvă toate problemele, dar este un bun mod de pornire, de a ne pune această întrebare. De ce sunt femeile subreprezentate? Și fără un diagnostic bun, nu poți să ai atitudinea corectă. Vă urez tuturor un 8 martie foarte frumos. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne pani Mulțumesc foarte mult doamna Dalerup, pentru prezentarea dumneavoastră. Într-adevăr, uh, un studiu foarte interesant și util. Sunt convinsă că această analiză ne va ajuta pentru alegerile europene și, de asemenea, pentru alegerile naționale care ne așteaptă. Am să vă explic acum cum vom proceda în continuare. Intervențiile dumneavoastră nu trebuie să depășească două minute. Și de data aceasta vor participa și eurodeputați. Vom face în felul următor un reprezentant din partea Parlamentului European și un reprezentant din partea Parlamentelor Naționale sau a NGO-urilor și vom începe acum dând cuvântul vicepreședintei Comisiei pentru Drepturile Femeii de la Parlamentul European. Doamna Svensson, mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o dezbatere foarte interesantă S-au descris foarte bine situația femeilor din uh, statele membre și la nivel european. Există un lucru care mă îngrijorează foarte mult și anume participarea scăzută a femeilor, în special a femeilor la alegerile europene. Pentru că foarte puține femei votează și pentru a ajunge la obiectivul de 50-50% trebuie să lucrăm. Ce trebuie să facem pentru aceasta? Trebuie să oferim rezultate concrete în ceea ce privește drepturile femeii. Trebuie să arătăm femeilor din statele membre și din întreaga Uniune Europeană că se întâmplă ceva în legătură cu ocuparea femeilor, cu acel decalaj de salarii și așa mai departe. pentru că ne-am ocupat de o serie de probleme, probleme de sclavie sexuală, de persoanele în vârstă și trebuie să îmbunătățim și calitatea vieții femeilor. Uniunea Europeană este construită de bărbați și pentru bărbați. Și aș vrea să vă dau câteva exemple, în special unul care este de foarte mare actualitate. Atunci când vorbim de criza financiară, pot să vă spun că la comisie a venit un grup de experți pentru a vedea cum putem rezolva această criză și, de fapt, ce am constatat? Că acest grup de experți era alcătuit din opt bărbați. Deci, pentru a rezolva criza, ce putem face? De fapt, bărbații sunt cei care și-au luat angajamentul în această economie riscantă a speculei și acum tot ei sunt cei care vor să rezolve problemele. Însă există și o parte pozitivă. Pot să vă spun că partidul meu, partidul stângii din uh, Suedia, știm foarte bine că alegătorii noștri ne cer ca să existe și femei în poziții de conducere. Și de aceea listele electorale ale partidelor noastre sunt dominate de femei și aceasta pentru că ne-au cerut-o cetățenii. Deci ar trebui să se ajungă la un echilibru mai, mult, mai bun pentru toate partidele politice. Trebuie să facem multe eforturi pentru ca în toate statele membre să se întâmple acest lucru și pentru ca drepturile femeii să fie respectate. Și trebuie să eliminăm această discriminare structurală pe baza genului de care suferă acum femeile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Svensson! Dau acum cuvântul reprezentantului Parlamentului Bulgar, domnul Trifon Mitev, membru al Comisiei pentru Drepturile Omului în Bulgaria. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să insuflu un pic de speranță și aceasta în mod informal. Tot ceea ce am auzit astăzi în cadrul acestei dezbateri este într-adevăr foarte interesant. Și aceasta mi-arată ce ar trebui să facem pentru a ajunge la o adevărată egalitate între bărbați și femei. Aș vrea totuși să fac o reflexie asupra Uh, chestiunii tratate de doamna Dalerup și pe care doamna Svensson a susținut-o de asemenea. Și aș vrea să vă spun care este experiența mea personală în acest sens. În cadrul ultimelor alegeri la care a participat partidul meu, care nu este nici uh, de stânga, nici de dreapta, a fost confruntat cu o situație ciudată într-o circumscripție electorală, o tânără doamnă, o doamnă frumoasă, să spun, a fost candidată și aceasta ne-a făcut să ajungem printre primii. Deci ne-am gândit că chipul unei doamne într-un sector radical a avut un rol pozitiv de jucat asupra alegătorilor și i-a făcut să voteze. De aceea, cred că uh, imaginea unei femei surâzătoare a făcut ca mult uh, mai mulți alegători bulgari să participe. De aceea, vă rog să mă scuzați pentru că vorbesc de acest partid, însă este vorba de un partid care se află la dreapta și care a, a uh, pus pe primul loc încă o dată o femeie pentru că este convins că aceasta este o figură care poate câștiga și care are șanse de viitor. Sunt convins că femeile candidate exprimă în mod mult mai clar mesajul politic. și cred că n-ar trebui să reflectăm prea mult asupra lipsei sau nu a cotelor, pentru că aceasta nu influențează prea mult dacă femeile lucrează bine. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc reprezentantului Bulgariei, doamna Bauer acum. Že hovoríme o, stále o tých istých veciach, Mulțumesc, doamnă președintă. Am senzația câteodată că că vorbim despre același lucru. Și că această chestiune a Zilei Internaționale a Femeii am tot uh, dezbătut-o și răzbătut-o de multe ori. Ceea ce s-a spus astăzi ne arată că această dorință a egalității, această speranță a egalității e foarte departe de a fi împlinită. Avem uh, o legislație în vigoare și există o serie de probleme cu care ne-am confruntat în ceea ce privește studiul cu egalitatea de gen. Aceasta ne arată că o bună parte a diferențelor se, afară, se află în afara legislației noastre. O legislație foarte veche, legislația împotriva discriminării este din anul 59 și de asemenea legislația referitoare la egalitatea de salariu este foarte veche. Totuși, datele recente ne arată că această diferență de salariu nu scade, ci din potrivă a crescut în ultimul timp. E vorba de o tendință uh, care uh, nu este constantă. Există pași înapoi și pași înainte. Legislația, bineînțeles, uh, nu poate fi nu poate rezolva toate problemele care există pe piața muncii. Dar, deocamdată, nu avem un alt instrument decât această legislație și același lucru e valabil și în ceea ce privește sistemul cotelor. Dispunem doar de această legislație și de aceea sunt convinsă că trebuie să ținem cont de un lucru. Și anume, drumul între egalitatea dorită și egalitatea de facto este unul foarte lung. Și chiar dacă dispunem de un singur instrument pentru a ajunge acolo, și anume legislația, responsabilitatea noastră la Parlamentul European și la parlamentele naționale este esențială. Doar noi putem asuma această responsabilitate, nimeni altcineva. Însă, dacă nu se dau condițiile sociale necesare pentru a putea aplica această legislație, atunci vom vedea, până la urmă, că există legislație bună, dar nu folosește la prea mult. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bauer. Și acum doamna Françoise Cartron din partea Franței. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Această întâlnire ne-a permis să avem un schimb de păreri aici împreună și aș vrea să fac aici o reflexie în numele Franței față de uh, întrebările care au fost puse aici. În primul rând, am plecat de la o constatare și anume că pentru a asigura rolul femeii în politică și în viața socială, acest lucru nu se întâmplă în mod natural, pentru că am văzut că în 50 de ani nu am câștigat teren și că, prin urmare, trebuia să recurgem la măsuri Mm, care să stimuleze acest proces și care să fie oarecum uh, obligatorii. Iată de ce s-a votat legea asupra egalității de gen și acesta s-a aplicat la toate alegerile făcute cu listă. Această lege cred că a reprezentat o problemă în special din punctul de vedere al mentalității, pentru că societatea noastră, societatea franceză, Uh, era pregătită deja din punctul de vedere al mentalității pentru acest vot al femeilor. Însă partidele politice nu erau pregătite. Și Partidul Socialist, uh, din care fac parte, la alegerile legislative în circumscripție a aplicat o măsură și anume să rezerve anumite circumscripții pentru femei. Acolo nu se puteau desemna candidați bărbați. Aceasta a ridicat anumite semne de întrebare, însă iată că au trecut deja două alegeri care au fost organizate în acest fel. Am putut prezenta femei în 50% din circumscripții în întreaga Franța. Aceste femei au fost alese. Câteodată în respectivele circumscripții apăreau probleme, părea a fi o dificultate pentru că se spunea o femeie nu poate fi niciodată aleasă în acea circumscripție, dar s-a văzut până la urmă că da, s-a putut. Și femeile au dovedit că nu există niciun fel de tabu, că pot fi alese în orice regiune a țării noastre, dar în primul rând nu există taburi pentru că alegătorii știu să recunoască acest lucru și cred că pentru toate acestea au luptat femeile. Vă mulțumesc! Ah, merci beaucoup. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Gröner din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu am trecut prin multe zile internaționale ale femeii, întotdeauna fiind uh, membru al Partidului uh, Social-Democrat și nu ca doamna Lulin, care a făcut parte din mai multe partide. Așa cum s-a arătat la Comisia Parlamentară și în studiul făcut, uh, situația femeilor nu s-a îmbunătățit, ci din potrivă. Am observat că din 1999 uh, până acum, uh, proporția deputaților europeni este aceeași. Și cred că tendința este spre înrăutățirea lucrurilor. Dacă nu vorbim cu claritate despre acest lucru și dacă ascultăm doar discursuri pompoase și frumoase, uh, precum uh, cele pe care le-am auzit astăzi din partea președinției cehe, nu vom reuși să facem prea mare lucru. Va trebui să facem progrese. Președinția cehă pune sub semnul întrebării până și obiectivele de la Barcelona, care se referă la concilierea vieții de familie și a vieții profesionale. Tendința în țara mea, în Germania, în ceea ce privește inegalitatea salariilor, este una și mai proastă. Tendința în ceea ce privește salariul minim este una negativă, iar criza economică și financiară nu ne ajută deloc este o criză care este condusă de testosteron, să spun așa, și femeia are un rol foarte redus. Ar trebui să ținem cont de modelul nordic, să includem femeile în rolurile de conducere într-o proporție de cel puțin 40%. Aceasta ar fi o sarcină bună pe care ar putea face Comisia, dacă se poate înainte alegerilor, cu atât mai bine, acesta să fie un obiectiv al politicii Comisiei. Noi cerem Comisiei să ia măsuri reale pentru a lupta împotriva discriminării. Iar propunerea prezentată la Parlamentul European nu ține cont de criteriul uh, de sex. Discriminarea pe motive de sex uh, nu se face doar la locul de muncă. Noi am elaborat rezoluții în acest sens și am insistat asupra faptului că trebuie să luptăm împotriva discriminării pe motive de sex și în alte domenii. Sper ca în curând să avem un institut al uh, genului și acesta va fi un semnal că într-adevăr s-au făcut progrese și aceasta grație participării tuturor grupurilor parlamentare a Parlamentului European. Este foarte important deci să se creeze acest uh, institut al egalității de gen. Dar am făcut multe eforturi pentru a ajunge aici și când vedem cât de rapid se oferă mii de milioane pentru a rezolva problemele pe care le-au făcut uh, bărbații, directorii de bănci și așa mai departe, însă dacă e vorba de egalitatea de gen și de drepturile femei, lucrurile stau altfel. Trebuie să trimitem niște mesaje clare femeilor și aceste mesaje trebuie să vină în primul rând din partea bărbaților, din partea bărbaților care au putere de codecizie și să-i conștientizăm, să-i sensibilizăm pentru această problemă. Nu trebuie să spunem uh, din principiu că femeile sunt mai bune întotdeauna. dar cred că dacă susținem acea proporție de 50% și 50%, aceasta va trimite un semnal foarte clar și foarte bun. Mulțumesc, doamna Gröner. Dau cuvântul acum reprezentantei Greciei, doamna Arapoglu, care este membru a Comisiei Permanente pentru Egalitatea de Gen, și drepturile tinerilor. Înainte de a vă da cuvântul, doamnă, aș vrea să o salut pe vicepreședinta Parlamentului European, care este și dânsa membră a acestei comisii parlamentare. Bună ziua, doamnă Crața! Uh, Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Foarte bine, dau cuvântul doamnei Arapoglu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că îmi permiteți să iau cuvântul la această conferință. Mă aflu aici în calitate de a Parlamentului Elen și voi încerca să fiu cât mai succintă cu putință. Eu uh, nu am uh, o mare experiență în calitate de deputat. Asta e drept. Și de aceea pot să vă spun că este o mare onoare pentru mine să pot participa la o astfel de conferință. Femeile își au propriile revendicări și le au de ani de zile. De-a lungul istoriei, femeile au trebuit întotdeauna să se lupte pentru drepturile lor și e important să vedem în ce situație trăiesc femeile și care sunt prioritățile femeilor. Rolul femeilor în societatea noastră este deosebit de important, deoarece femeia este soție, mamă, lucrătoare și femeia, pe lângă toate acestea, are responsabilități enorme în cadrul societății. Femeia trebuie să-și crească copiii. În fine, femeia are o serie de, de roluri, de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească și de aceea trebuie să avem în vedere care sunt nevoile femeilor în societate și în viața lor. Eu sper că aceste alegeri europene drepturile lor vor fi recunoscute. Și o spun eu ca primă deputată surdo-mută din Parlamentul Elen. Femeia trebuie să poată să participe la viața familială, însă trebuie de asemenea să participe și în viața politică. În Grecia luptăm foarte mult pentru drepturile femeilor. De asemenea, luptăm și în cadrul uh, mișcării pentru persoanele cu handicap. În Grecia avem programe cu un mandat pe patru ani, programe care au niște linii de acțiune în ceea ce privește egalitatea între sexe în perioada 2004-2008. Am făcut multe eforturi și am reușit multe, mai ales pentru femeile cu handicap, pentru ca acestea să poată participa activ la viața societății. De asemenea, am reușit ca femeile cu handicap care au copii minori să poată să-și stabilească domiciliul ca loc de muncă. De asemenea, trebuie să combatem discriminările și trebuie să combatem și violența Violența împotriva femeilor este un fenomen care trebuie să vedem care sunt obiectivele pe care le are fiecare țară în domeniul egalității de drepturi. Care ar fi sfatul meu către o femeie care dorește să aibă o viață a muncii activă și care dorește de asemenea să-și îndeplinească și celelalte roluri pe care le are ca femeie în societate. Ei bine, asta depinde de politica din fiecare țară, de abordarea pe care o are fiecare țară față de femeie. Depinde de asemenea și de mentalitatea existentă din fiecare țară și de mentalitatea politicienilor. Important însă să vorbim despre lucruri concrete. Aici vorbim despre femei luptătoare. Și în cazul uh, bărbaților situația e alta, deoarece ei nu au atâtea responsabilități pe umerii lor pe cum au femeile. Bărbații gândesc cu emisfera stângă a, creier, a creierului, femeile cu emisfera dreaptă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există între noi niște diferențe. Trebuie să vedem uh, care sex este mai sensibil, mai puternic. După părerea mea, femeile sunt mai puternice, deoarece femeile au de îndeplinit foarte multe roluri în viață și în societate și noi știm să luptăm. Și am venit aici să ascultăm propuneri concrete. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Arapoglu. Dumneavoastră ne-ați vizitat și anul trecut cu aceeași ocazie și ne bucurăm foarte mult că ați venit din nou anul acesta. Are cuvântul acum doamna Crața. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu mă bucur foarte mult să mă aflu aici cu dumneavoastră la această manifestare. Această conferință este cu siguranță foarte importantă, deoarece are loc câteva zile înainte de 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii și acum putem să ne gândim să organizăm activități și programe. E importantă conferința deoarece are loc și cu câteva luni înainte de alegerile europene. Reuniunea de astăzi este deosebit de importantă. Trebuie să avem un schimb de opinii și să vedem ce putem să facem, atât la alegerile europene, pentru ca mai multe femei să ajungă la Parlamentul European și pentru ca aceste femei să joace un rol foarte important în Parlament. Deci nu e important ca doar să fie alese, e important să facă multe, să facă lucruri e de multe ori delegațiile și partidele aleg uh, reprezentanții și de multe ori uh, alegerea făcută de partide nu corespunde valorii femeilor. E important să vedem ce se face și la nivel de delegații naționale în acest sens. De aceea, nu, acest lucru trebuie repetat din nou și din nou și situația din fiecare stat membru trebuie studiată, așa cum a spus doamna Dimitra Arapoglu. Trebuie să colaborăm între noi, să vedem ce date avem la dispoziție, de ce statistici dispunem și trebuie să evaluăm toate aceste date. De asemenea, trebuie să luăm în considerare datele pe care ne le furnizează Eurobarometrul, care a evaluat un studiu despre alegerile europene din punct de vedere demografic și sociologic. De asemenea, Parlamentul European a întocmit un studiu și ieri a fost făcut public acest studiu. E foarte important să studiem acest lucru de jos, de la bază, din fiecare stat membru. Uh, și concluziile pe care noi le vom lua vor fi foarte importante pentru alegerile europene, deoarece vedem că pe femei le interesează mai mult teme concrete care au de a face cu viața lor de zi cu zi și cu viața de zi cu zi a familiilor lor, cum ar fi energia, cum ar fi puterea de cumpărare, situația copiilor, în căsătorii rupte, cum ar fi uh, cazul celor care au divorțiat, divorțat femeile își dau seama că societatea este centrată în jurul bărbatului. Și avem nevoie de o reprezentare egală. Și nu doar pentru că noi, femeile, credem că asta este lupta noastră. Nu, noi suntem sigure că societatea ar fi mai bună printr-o reprezentare mai bună. Am vorbit foarte mult și sunt sigură că împărtășim aceste opinii și aceste, aceasta este realitatea de la nivel național importantă și la alegerile europene și de aceea trebuie să acționăm, trebuie să ne luăm angajamente și acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem partidelor noastre și societăților noastre. Și doar așa vom reuși ca la alegerile europene să avem mai multe femei să avem o reprezentare mai mare a femeilor, a femeilor pentru a dialoga. Vă mulțumesc și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a colabora cu dumneavoastră la nivel european sau la nivel național ca eurodeputată care își pregătește campania electorală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Crața, doamnă vicepreședinta Parlamentului European. Îi voi da cuvântul acum unei reprezentante din, uh, unui reprezentat uh, din Franța, mă scuzați, unei reprezentante din Franța, doamna Catherine Cutel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această reuniune. Eu aș vrea să vin cu două întrebări. În primul rând, cum să motivăm partidele politice, cum să motivăm femeile care să-și angajamente în politică? În ceea ce privește partidele, cred că legea poate interveni. Constituția franceză a votat uh, paritatea și cred că e ceva bun, deoarece cotele ne arată care este realitatea. Femeile reprezintă jumătate din populație. Și diversitatea e importantă, e o luptă importantă la care participă femeile. O luptă care trebuie continuată. Cum să motivăm partidele? După părerea mea avem două posibilități. Prima a fost aplicată în Franța, amenziile partidele sunt amendate când nu au suficienți candidați. Și în al doilea rând, necumularea de mandate în timp și necumularea de mandate electorale succesive. Astfel, locurile sunt eliberate și astfel noi candidați pot fi puși în valoare. O altă fațetă mai puțin abordată astăzi, cum să stimulăm femeile pentru ca acestea să se implice în politică, deoarece acestea nu sunt direct motivate. Uh, de politică. După părerea mea, Europa poate juca un rol important pentru a uh, valoriza maternitatea, paternic și paternitatea. O bună împărțire a sarcinilor în familie le-ar permite, de exemplu, femeilor să se implice mai mult în politică. Vă mulțumesc, doamna Cutel. Îi dau cuvântul acum doamnei Estrela vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Femeii. Aveți cuvântul, doamne Ștrela. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat că, încă o dată, ca și anul trecut, discutăm despre aceleași teme și repetăm uh, aceleași argumente. Ceea ce e un semn rău. Asta înseamnă că, între timp, nu s-au făcut suficiente progrese Asta înseamnă că nu s-au luat măsuri care să dea roade și asta înseamnă că aceste măsuri nu au dus la o mai mare egalitate între bărbați și femei. Ascultându-l pe reprezentantul Parlamentului Bulgar, părerea mea este consolidată. Într-adevăr, trebuie să promovăm mai multe dezbateri pentru a schimba mentalitățile și pentru a lupta împotriva stereotipurilor. Femeile au aceleași drepturi ca bărbații. Au aceleași drepturi din punct de vedere profesional, au același drept de a participa la deciziile politice și au dreptul de a participa la viața economică. Nu este vorba doar uh, ca aceste femei să apară pe listele electorale ca, pentru, ca să dea bine. Alegerile nu sunt un concurs de frumusețe. Alegerile sunt o dovadă a meritului candidaților și candidatelor. Bineînțeles, e nevoie de idei convingătoare pentru a fi ales. După părerea mea, Există probleme care împiedică o mai mare participare a femeilor. Pe de o parte, e greu să îți împaci viața de familie cu viața profesională. Pe de altă parte, ă, diferența de plată. Aceste două probleme au fost deja abordate. În ceea ce privește remunerarea diferită, e, un, e o veste proastă faptul că există în continuare această diferență. Eu una mă bucur că în țara mea această diferență nu este decât de 8%, adică jumătate din media europeană. Prin urmare, trebuie să combatem această diferențiere de remunerare, deoarece femeile ca și bărbații au dreptul la o plată corespunzătoare cu munca pe care au făcut-o. Eurobarometrul ne dă informații interesante în legătură cu participarea femeilor se spune că femeile sunt interesate mai puțin de alegeri decât bărbații. Însă o altă informație este că în țările unde femeile sunt mai reprezentate în uh, instanțele de luare a deciziilor, femeile sunt mai interesate de politică și doresc să participe mai mult decât în celelalte țări. Prin urmare, trebuie să explicăm femeilor care sunt funcțiile, competențele Parlamentului European, trebuie să uh, oferim o vizibilitate a muncii pe care o desfășoară eurodeputații, pentru ca femeile să știe despre ce este vorba și să aleagă să participe. De asemenea, în țările în care femeile sunt slab reprezentate, trebuie să înțelegem că sistemul de cote și de paritate au permis rezultate bune, nu doar pentru o mai bună reprezentare a femeilor în organele de decizie, dar și pentru a combate uh, absenteismul la alegeri, pentru ca femeile să voteze propriu-zis. Este o misiune pe care trebuie să o avem cu toții. Trebuie să mobilizăm femeile pentru ca acestea să-și prezinte candidatura și să fie alese la următoarele alegeri din luna iunie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum îi vom da cuvântul unei deputate din Portugalia, membra Comisiei Legalitate uh, între Sexe, doamna Ana Cuto. Este aici? Da, este. Aveți cuvântul, doamna Cuto. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând Comisiei pentru Drepturile Femeilor pentru faptul că a organizat această conferință. Le mulțumesc de asemenea tuturor celor care au venit aici și vreau să salut în primul rând doamnele. Ne-am uh, reunit uh, cu toate aici, deoarece această conferință este organizată câteva zile înainte de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. Eu sunt membră a Comisiei uh, pentru Etică, Societate și Cultură din Parlamentul uh, Portugaliei. Pot să vă spun că toate mijloacele de combatere a discriminării între, față de femei țin de Comisia Parlamentară din care fac eu parte în Portugalia. E vorba despre diferența de remunerare, de violență și de subreprezentarea femeilor. După intervenția doamnei Estrela, pot să vă spun că sunt de acord uh, cu aproape tot ceea ce a spus dumneai și vreau să vă spun că, de asemenea, în Portugalia începem un nou ciclu. Am adoptat o lege privind egalitatea. Erau niște norme care existau deja la Partidul Socialist, din care fac parte. Am înaintat textul spre adopție Parlamentului. Această lege a parității prevede ca 33,3% din Uh, reprezentanți să fie femei. Sper că în următorii 10 ani această lege a parității va reuși să protejeze drepturile femeilor. Toate studiile ne arată că în Portugalia suntem sub pragul parității, deci pentru 2009 marea provocare va fi să avem cât mai multe femei pe listele electorale pentru posturi de conduceri. Se spune, pentru un post din trei e nevoie de o femeie. E important ca femeile să nu fie la capătul listelor. Doar așa vom avea rezultate. Această lege se aplică Parlamentului European și instanțelor locale, consiliilor municipale și instanțelor administrative mai uh, puțin importante. În ceea ce privește adunarea parlamentară, eu v-am spus doar ce se face la Partidul Socialist, noi am crescut deja cifrele, însă pot să vă spun că la autoritățile locale subreprezentarea este cea mai mare și acolo putem face într-adevăr progrese. Vă mulțumesc! Că doamnă Cuto, din partea Parlamentului Portugal, Portugaliei. Îi voi da cuvântul doamnei Pleștinska din uh, Slovacia. Doamna Pleștinska este eurodeputată. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Coțan, mă bucur că dumneavoastră reprezentați președinția cehă la reuniunea de astăzi. Doamnelor și domnilor, cred că această inițiativă este excelentă, deoarece e important să putem discuta astăzi despre implicarea femeilor în politică. Am avut prilejul să fiu membra Parlamentului European de 5 ani, reprezentându-mi țara Slovacia. Cred că am convins oamenii că femeile își au locul și își au dreptul de a participa la viața politică. Cu siguranță am demonstrat că nimeni nu poate face o treabă mai bună în ceea ce privește politicile destinate familiilor, de exemplu, sau în ceea ce privește politicile sociale. Deci nimeni nu poate face o treabă mai bună decât femeile în aceste domenii. De asemenea, avem uh, femei în uh, domeniul științific și am pregătit uh, lucrări privind microcreditarea, prevederile legate de microcreditare pentru femei. Și am încercat să convingem alegătoarele că, într-adevăr, vor trebui să meargă la urne împreună cu bărbații. Le-am explicat femeilor că ele fac parte din electorat, însă pot fi și reprezentanți aleși și scopul este să obținem acel procent de 50%, 50% de reprezentare egală în campania electorală. Și sper că vom putea lucra astfel uh, cu idei noi în domenii care au un impact asupra vieții femeilor. Mă bucur foarte mult că S-au implicat astăzi și colegi din partidul meu politic și le urez tuturor numai uh, reușită. Vă mulțumesc, doamnă Pleștinska. Are cuvântul acum din partea Parlamentului Croat, doamna Carmela Caparin, vicepreședintă a Comisiei pentru Egalitatea între Sexe. Vă mulțumesc. Problema participării politice a femeilor la luarea de decizii uh, la nivel uh, național și local e foarte importantă. E importantă uh, nu doar pentru femei, ci și pentru societate. Doar o societate democratică își uh, folosește tot potențialul demografic atunci când femeile au rolul care li se cuvinte. Politica în domeniu adoptată de Parlamentul Croat în iulie 2008 vine cu noutăți care deschid poarta către o mai mare participare a femeilor prin prescrierea de cote în partidele politice. Alegătorii pot beneficia de această nouă măsură pentru a crește participarea femeilor. Leadershipul uh, femeilor ne va arăta faptul că femeile până la urmă reprezintă jumătate din populație și sunt un factor indispensabil pentru dezvoltarea democrației, pentru progresul social și economic. E important de asemenea, deoarece se știe foarte bine că femeile au o povară mai mare atunci când societatea trece printr-o criză. Femeile sunt mai sărace, mai prost plătite, mai mult uh, aflate în șomaj, în uh, grupuri de risc și de aceea merită un acces sporit la organele decizionale. Această decizie va avea un impact asupra vieților. Pe de altă parte, E foarte important să găsim o cale de a le motiva pe femei pentru ca ele să se implice mai mult în politică. Asta va fi poate mai greu, deoarece în mod tradițional femeile au fost date la o parte din acest uh, domeniu. E nevoie de campanii de educație, de informare, de conștientizare a mass mediei, de alte măsuri specifice pentru a avea un cadru legislativ implementat, nu doar stabilit. Pentru alegerile regionale și locale vom avea primul test pentru partidele politice. Vom vedea dacă liderii politici vor include mai multe femei pe uh, listele lor electorale. În uh, conformitate cu concluziile de la ultima reuniune a Comisiei de Egalitate între Sexe din Parlamentul Croației, unde am discutat despre această temă, toți reprezentanții um, au uh, din partea opoziției, a guvernului, a ONG-urilor, cu toți au fost de acord că a venit momentul ca femeile să fie incluse mai mult în viața politică. Și asta în interesul prosperității societății noastre. Toată lumea ar avea de câștigat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă caparin. Are cuvântul doamna Crețu acum, colega noastră de la Parlamentul European. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi și colegi, suntem cu toții conștienți că uneori Cetățenii europeni au o anumită nemulțumire față de politică și politicieni. Politicienii sunt percepuți adesea ca mai mult interesați de putere și prea puțin de oameni, mai mult interesați să dețină puterea și mai puțin interesați să o exercite. Dar această nemulțumire este împărțită foarte variabil. În toate țările cu un grad înalt de reprezentare a femeilor, politica este percepută ca mai puțin coruptă, iar administrația ca mult mai competentă. Structura bugetelor ne arată invariabil un lucru. Unde există un grad înalt de reprezentare al femeilor, cheltuielile orientate spre oameni, cheltuielile sociale, sănătate, învățământ, variază proporțional cu reprezentarea femeilor. În timp ce cheltuielile orientate spre putere, apărare securitate servicii secrete variază invers proporțional inclusiv uh, riscul asumarea riscului nejustificat vreau să spun variază în funcție de prezența femeilor în politică. mesajul este simplu dragi prieteni haideți să nu cultivăm stereotipuri și prejudecăți competențele decizionale și comunicaționale necesare în politică există în rândurile femeilor. Expertiza profesională există de asemenea dacă acceptăm că 57% din absolvenții de învățământ, de învățământ superior în Uniunea Europeană sunt fete, sunt, sunt tinere femei. Curajul și voința politică cred că există de asemenea. Ceea ce nu există sunt alte lucruri. Nu există vizibilitate publică și bani pentru că avem în politică în multe țări un cerc vicios cei care dețin puterea au și uh, vizibilitate mediatică au și acces la finanțare cei care nu o dețin nu au și ăștia sunt femeile ne lipsește o amenajare a spațiului public astfel încât femeile să se poată exprima și nu vorbesc numai de unele dintre ele ne lipsește ceea ce s a spus deja compatibilizarea vieții private cu Uh, munca și împărțirea mai corectă a sarcinilor familiale. Care e soluția? Voința politică să facem schimbarea. Pentru că istoria nu e un produs natural. Istoria e un șir de revoluții, reforme, fie sociale, fie legislative. E în mâna noastră să facem acea reformă legislativă în măsură să introducă paritatea și să asigure reprezentarea femeilor ca cetățeni. Mulțumesc foarte mult! Ďakujem veľmi pekne pani Cretu. Teraz dám slovo. Mulțumesc foarte mult, doamna Crețu. Dau cuvântul doamnei Betrova din Bulgaria. Mulțumesc, este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici. Aș vrea să fac o precizare. Femeile care lucrează în domeniul politic în Bulgaria sunt apreciate nu doar pentru prezența lor fizică, ci și pentru rolul și activitatea lor. Este o adevărată mândrie pentru Bulgaria și vreau să profit de această conferință internațională pentru a-i felicita pe organizatori și pentru a reaminti aici că astăzi, în timp ce comemorăm această zi internațională a femeii, noi, reprezentanții femeilor socialiste, facem tot ce putem pentru a lupta împotriva crizei financiară. Sărbătoare plăcută tuturor! Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă dorim și noi toate cele bune. Doresc să dau cuvântul în continuare doamnei Păcalu, parlamentar, deputat european. internaționale în questo Mulțumesc. Am impresia că agenda politică internațională s-a schimbat din cauza crizei actuale. Grava le condiții di această, această criză cu care ne confruntăm are un efect negativ asupra femeilor și asupra oamenilor în general, asupra societății. Și de aceea preocupările uh, sunt atât de mari. Subiectul reprezentării uh, este puțin în uh, spatele scenei uh, și a fost puțin marginalizat. Uh, în Italia, de exemplu, s-a ajuns la un număr mare de companii care au nevoie de, a au solicitat asistență ca să poată continua să funcționeze. Vorbim de femei cu diplome universitare care sunt uh, șomere, așa cum am spus, în, în clasele de mijloc. Și aceasta aceasta um, reflectă faptul că subiectele pe care le-am abordat noi aici au fost marginalizate. Politica înseamnă muncă grea și multe oportunități de loc de muncă pentru femei au fost reduse. Totuși știm că pre- prezența femeilor în viața politică este un lucru fundamental dacă dorim să schimbăm societatea. Fără îndoială, reprezentarea este legată de mișcările femeilor, de femei în țările de unde venim noi. Ieri, aici, în Parlamentul European, am auzit comentarii din partea deținătorului, câștigătorului premiului Nobel din Iran și am auzit că mișcarea uh, feministă din Iran este atât de puternică încât se produce o schimbare ori de câte ori cineva este în închisoare. Este foarte important de aceea să desfășurăm activitate cons- consistentă și femeile să facă parte din rețele. Așa cum a spus mai devreme doamna profesor, acesta are legătură și cu sistemele electorale. Dacă vrem să ajungem la reprezentare într-un sistem de reprezentare paritară, ca sistemul electoral din Italia, unde preferențele joacă un rol important, avem nevoie de 120 de mii ca să, fim, ca să ajungem în Parlamentul European, care chiar dacă punem în 50-50 pe o listă, există posibilitatea ca măcar o femeie să fie aleasă. De aceea, această chestiune este atât de importantă și de aceea trebuie să dăm și orientări. În concluzie, vreau să mai spun că sancțiunile economice nu sunt suficiente pentru că nu sunt destul de mari. Societă, uh, sancțiunile economice nu sunt destul de puternice. În Parlamentul Italian am avut o sancțiune uh, financiară care nu a inclus femei și multe partide au fost de acord să plătească amenda respectivă. Deci partide fără femei. Uh, partide care nu aveau femei pe listele lor electorale. Deci trebuie să ne asigurăm că nu acceptăm liste electorale pe care să nu fie femei. Deocamdată cred că trebuie să ne ocupăm mai ales de aceste probleme. probleme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Iacob reprezintă firomul. Doamna președinte, Mă bucur că mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră și vreau să spun ceva despre femeile din Macedonia. Fac parte din Partidul pentru, pentru Integrare Democratică, un partid albanez care are opt femei în Parlament. În Macedonia există 32% femei în Parlament, dar vă rog să mă scuzați pentru limba mea engleză, care nu este foarte bună. Aș uh, dori să aș dori să vorbesc uh, în limba, macedon, limba mea maternă, iar colega va traduce. 29% με UNIF. Our, uh, my party. Partidul meu reprezintă albanezii din Macedonia, 25% în țară, avem 29 parlamentari în Parlament, dintre care 8 sunt femei, adică 27% din parlamentari. 27% uh, din, uh, din parlamentari sunt femei. În partidul nostru avem femei, avem femei chiar înainte de cotele de gen, de introducerea acestui sistem de cote. Și suntem bucuroși că în țara noastră, chiar dacă avem o cotă de 30%, am reușit să depășim această cifră și acum avem 32% aproape femei în Parlament. Până acum am folosit trei modele de cote de gen. Primul, prima dată în 2002, am folosit cota cu 30% femei pe liste, dar am obținut numai 18,3% femei în Parlament, deoarece erau 30% pe listă, dar uneori uh, se, trecea de, se mergea de jos în sus și am fost mai puțină decât ar fi trebuit să fiu. Al doilea model, folosit la ultimele alegeri locale, acum patru ani, când cota 30% în prima jumătate și în a doua jumătate a listei și apoi am, ob- am obținut 22,5% în consiliile locale. Al treilea model, 2006, pentru alegerile parlamentare. În fie, fiecare trei candidați, unul din gen, de gen diferit și am obținut 40% și la ultimele alegeri, 2008, am obținut 31,7% femei. Acest lucru arată că partidul politic avea încrederea femeilor, a avut încredere în femei și a pus pe listă chiar mai multe femei decât era nevoie. Ca membru al Comisiei pentru șanse egale de, pentru bărbați și femei, doamna se luptă să ca să existe mai multe femei în alegerile locale, pentru că acestea uh, se află la început de drum acum în Macedonia. Sperăm de aceea că la alegerile locale vom reuși să creștem numărul de femei de la 22,7 la peste 30%. Prin acest sistem de cote de gen acest lucru se va întâmpla și am dori ca într-o zi să vedem să avem o președintă a Parlamentului, deși până acum am avut de două ori două vicepreședinte ale Parlamentului. Prin comisia noastră ne străduim să avem mai multe femei în poziții de vârf pe toate, um, la toate nivelele de, de, din societate. Mulțumesc! Mulțumim Macedoniei. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Francesca Medina, care reprezintă Parlamentul Spaniol Doamna este membră a Comisiei pentru Oportunități Mulțumesc, doamnă președintă. Din partea delegației noastre, care suntem aici din partea Congresului Deputaților din Spania, este o adevărată onoare să ne aflăm aici. De asemenea, dorim să felicităm Comisia Parlamentară pentru organizarea acestei conferințe. Am vrea să facem câteva reflexii în legătură cu tema dezbătută astăzi. Și vreau să subliniez importanța unui instrument legislativ bun care să elimine cauzele și consecințele inegalității de gen. Și cred că țara mea este un adevărat pioner în implementarea unor astfel de instrumente legislative. Mă refer aici la legea împotriva uh, violenței, împotriva femeilor și a egalității de gen. De asemenea, la nivel european și internațional trebuie să luptăm împotriva discriminării. Este vorba de un sistem care uh, nu oferă o adevărată egalitate. De aceea avem nevoie de un nou model al egalității, al responsabilității egale între bărbați și femei și, în primul rând, nu ne putem permite să dăm înapoi față de drepturile pe care le-am obținut deja. E vorba aici de a face progrese și, în primul rând, de a consolida ceea ce am obținut. Și aceasta cred că va trebui să fie munca noastră și provocarea cu care ne confruntăm în următorii ani. Bineînțeles, următorul pas vor fi alegerile europene. Mulțumesc! ďakujem veľmi pekne za príspevok zo španielského parlamentu. Chcem oznámiť... Mulțumesc pentru contribuția de la Parlamentul Spaniol. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor sau vorbitoare, aș dori să închid, să închei lista vorbitorilor. Mai urmează trei contribuții din partea ONG-urilor, așa că dau cuvântul în continuare unei secretar general a grupului european de lobby Mulțumesc. Din păcate, secretarul nostru general a trebuit uh, să plece uh, pentru o chestiune urgentă, așa că mă scuz în numele lui și în numele lobby-ului european al femeilor, care reprezintă în jur de 2000 de organizații, am să vorbesc deci în numele lui. Avem de asemenea membrii 30 de NGO-uri europene. Campania noastră pentru democrație vizează o reprezentare egală a femeilor și bărbaților în Parlamentul European, care va fi ales în iunie 2009 și, de asemenea, în următoarea Comisie Europeană. Pentru aceasta am primit uh, susținerea vicepreședintei Comisiei, doamnei Wallström, domnului președinte al Sloveniei, premiului uh, Nobel al literaturii Bahuc, de asemenea uh, Van Rompuy din partea Belgiei și fosta președinte a Parlamentului Simon Vei. Campania a început în septembrie 2008 și durează până la alegeri și până la numirea Comisiei Europene și a celorlalte posturi de înalți uh, demnitari europeni. Activitatea noastră se desfășoară în întreaga Europa. Pentru a avea o adevărată democrație trebuie ca toți europenii să fie reprezentați femei și bărbați în deciziile care le afectează viața. Campania arată că subreprezentarea femeilor la nivelul organelor de decizie duce la o lipsă de legitimitate democratică a Uniunii. Iată de ce ne-am luat mai multe angajamente în ceea ce privește democrația și egalitatea și cifrele statistice sunt triste. 77% din membrii Parlamentului sunt uh, bărbați și 67% dintre comisari. De asemenea, partidele politice, guvernele, responsabili la nivel înalt trebuie să reacționeze pentru a ajunge la un echilibru mai bun în anul 2009. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum voi da cuvântul unui reprezentant al European Disability Forum, doamna Valeria Serac. Yes, thank you very much. Uh, so I to European... Mulțumesc foarte mult. Reprezent acest forum care reprezintă organizațiile societății civile ce promovează drepturile persoanelor cu dizabilități. Trebuie să mai menționez că Organizația noastră sprijină campania 50-50. O scurtă imagine asupra acestor persoane cu dizabilități. Există 50 de milioane de asemenea persoane în Uniunea Europeană, dintre care 55 până la 60% sunt femei cu dizabilități. În ceea ce privește discriminarea, femeilor cu dizabilități trec prin și mai multă discriminare decât bărbații cu dizabilități. De asemenea, trebuie reținut că femeile cu dizabilități sunt implicate prea puțin în viața politică și în dezbaterea politică. Așa că, ținând cont de alegerile europene, campania electorală pentru alegeri europene din iunie 2009 și cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, noi am publicat un manifest, un manifest de gen. Acest manifest uh, include 10 cereri prioritare, mă voi concentra pe una, și anume dreptul de a avea acces politic, uh, acces liber la alegeri. Aceasta uh, se leagă de dreptul la vot și pe baza unei alegeri libere și informate. Ce este dreptul de a fi informat? Acesta este dreptul de a avea, ac- de a avea acces la informații, cum ar fi informații la Braille, uh, format electronic, uh, limbajul semnelor, cum s-a menționat deja aici în această dimineață, apoi uh, subtitrarea programelor, când au dezba- loc dezbateri um, electorale, audio descrieri pe televiziune. Acestea sunt doar câteva. Nu în ultimul rând, în această listă de drepturi dreptul de a fi ales sau aleasă. De aceea încurajăm femeile cu dizabilități și să uh, vorbească pentru drepturile lor și să participe la alegeri. Deci manifestul nostru se află aici, îl găsiți la, uh, în spatele sălii și aș dori de asemenea să vă informez în legătură cu website-ul nostru pe care l-am ales cu ocazia alegerilor parlamentare. Se numește disability votes count. Noi credem că cu această prezență de 50 de milioane pot, putem într-adevăr să reprezentăm ceva diferit. Am vrut, acesta am vrut să fie mesajul meu pentru dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția adusă. În concluzie, în încheiere, îi dau cuvântul doamnei Irina Ivanceva din Bulgaria, ce reprezintă și ea Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități. Mulțumesc. Colega mea, Valerie, a exprimat preocupările noastre și cererile noastre. Eu lucrez pentru Forumul uh, European pentru persoane cu dizabilități și aș dori aș dori să exprim susținerea față de mesajul transmis deja printr-un apel lansat către mai multe femei în politică și mai multe femei cu dizabilități în viața politică. Mulțumesc foarte mult! Ďakujem veľmi pekne. Mulțumesc foarte mult. În încheierea discuției noastre din această dimineață, deci au luat cuvântul 29 de persoane, femei și bărbați, și se pare conferința noastră totuși se apropie de sfârșit. Vă rog să-mi permiteți să spun doar câteva cuvinte înainte de încheiere. Am auzit aici, în repetate rânduri, că femeile se lovesc de diferite probleme. Și subiectele care apar sunt identice, indiferent de unde vin femeile. E adevărat că facem progrese, dar aceste progrese sunt treptate. Sunt multe femei în societate astăzi. Doamna ministru, domnul comisar au exprimat mai multe cifre aici. Trei dintre ele mi s-au părut șocante. Vorbim aici despre plată egală între bărbați și femei. Dacă vedem uh, îmbunătățiri cu aceeași viteză cu care s-au făcut până acum, vom vedea într-adevăr uh, îmbunătățiri, progrese, dar în următorii 20-25 de ani cu privire la plata egală. Aceasta ar însemna că viteza este canera glaciară. Și aceasta ar însemna că ar dura cam un secol pentru ca bărbații și femeile să câștige la fel pentru muncă de valoare egală și cred că acesta nu este tocmai un succes în Uniunea Europeană și nici nu cred că este un succes răsunător nici pentru societățile noastre. Dar aceasta nu este vina a legislației, a legilor existente. Ex există, ă, pe de altă parte, o absență de bună voință în a face ca femeile să aibă plată să fie plătite la fel. Aici mai intervin traficul cu ilegal cu bărbați sau cu femei, uh, reprezentare inegală în diferite posturi, locuri de muncă. Apoi subminarea demnității femeii. Cred că aici corectitudine și corectitudinea și uh, dreptatea trebuie să devină realitate, trebuie să găsim, să echilibrăm, echilibrăm această inegalitate. Îmi cer scuze când a trebuit să vă întrerup din motive de timp. Aici sunt mulți reprezentanți ai multor uh, parlamente naționale uh, care probabil că nu au putut să ia cuvântul uh, toți. Vreau să vă mulțumesc oricum pentru participarea la acest eveniment. Vreau să mulțumesc tuturor, femeilor, nu numai din Uniunea Europeană, ci din întreaga lume. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii și vreau să-mi exprim părerea că demnitatea lor va fi um, cu adevărat respectată numai atunci când își vor putea uh, acorda, dedica întregul potențial pentru binele societății, pentru binele tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor, tuturor reprezentanților parlamentelor naționale, reprezentanților ONG, urilor și vreau să mulțumesc și reprezentanților Parlamentului European, Secretariatului Comisiei FAM doamnă președinte, mulțumește și interpreților care ne-au permis să ne înțelegem și să funcționăm în acest mediu multilingvistic. Aș dori să vă invit acum la o prânz, la cocktail, la un cocktail în această clădire. Când ieșiți din sală, în sala aceasta, în atrium, cu un etaj mai jos. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc încă o dată tuturor drum bun acasă și sper că întâlnirea de astăzi a contribuit cu adevărat la faptul, la succesul viitor al apropiatelor alegeri parlamentare. Mulțumesc. A, ešte, ešte, jednu... De fapt, pe scurt, doar un comentariu scurt. Cred că nu ar trebui să ne temem să comemorăm evenimentul, așa că se va face o fotografie de familie